Uh, uh, Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, haideți să începem ședința noastră. Cea de-a doua parte a ședinței noastre. Trecem la cea de-a doua parte a votului pe raportul colegului João Ferreira, care este vorba, în care este vorba despre Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Proiect, în, proiect de aviz pentru Comisia Competentă Regii. 235 și 236 sunt următoarele amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Am închis votul. Se respinge. Dragi prieteni, ce se întâmplă? Este incorrect. A fost foarte clar, s-a respins. Vai de mine. Bine, repetăm. Două amendamente. 235 și 236. Am deschis votul. Am închis votul. Se acceptă. Un rezultat complet diferit. Ce se întâmplă aici? Dragi prieteni, vai de mine. Amendamentul 284, partea a doua. 284, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Nu suntem siguri. Nu suntem de acord cu Klaus. Am închis votul. Se respinge. Ai dreptate. Felicitări, Klaus. Amendamentul 284, partea 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, aceeași majoritate, se respinge. 280, 239, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 242. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Am închis votul. Se respinge și acesta. 246. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287, partea a treia, cine este pentru? Împotrivă. <coughs> Abțineri? Verificăm. 287, partea a treia. 287, partea a treia. A votat toată lumea? Am închis votul. Se respinge de data aceasta. 287, partea a patra. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 252. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 252. Am închis votul. Se respinge. 287. Partea a șaptea. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Verificăm. Ați votat diferit de acum câteva, față de acum câteva minute. Am închis votul. Se respinge de data aceasta. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 263. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și acesta. 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 251. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 251. 251. Am închis votul. Se respinge. 287. Partea 5 -a. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 287. Partea a șasea. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 288. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 266. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 266. Am închis votul. Se adoptă. 288, partea 3 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 289, partea 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă de data aceasta. 267 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 289 pentru, eh, partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotriva, Abțineri? Se respinge. 269 pentru. Potrivă. Abțineri? Verificăm. Verificăm 269. 269. Am închis votul. Se respinge. 272 pentru. Împotriva. Abțineri? Verificăm. Nu este foarte clar. Am închis votul. Se respinge. 275 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 278 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 291. Pen, partea a doua. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge și acesta. 279. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 291 partea 3. Cine este pentru? Împotriva. Va trebui să verificăm. 291, partea a treia. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Este pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 69 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 71 pentru, împotriva, verificăm. 71. Am închis votul. Se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 74, partea 1, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 74, partea 2, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Verificăm electronic. 75. Am închis votul. Se respinge. 76 pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să-l verificăm și pe acesta. 76. Verificăm 76. Am închis votul. Se respinge. 77 pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5D. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotriva abțineri se va verifica electronic. Verificăm amendamentul 80. Am închis votul. Se adoptă. 81 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 84 pentru, împotriva, abțineri, va trebui să verificăm. 84. Am închis votul. Se respinge. 86 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 89. 89. Am închis votul. Se respinge. 90 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 91 D. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 93 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 94 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm electronic la 94. 94. Am închis votul. Se respinge. 95 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împreună, împotrivă, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, verificăm electronic, amendamentul 98. Am închis votul. Se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic. 102. Am închis votul. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Doriți să verificăm ceva? Bine, verificăm. Nu. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ar fi bine pentru toată Bun, 104. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 104. Bun, minunat. Haideți să ne mai trezim puțin. 104. Am închis votul. Se respinge. 105 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 106 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 107 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 20 pentru împotriva, abțineri se respinge, 21 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 109 pentru, împotriva, abțineri se, res, se, accept, se adoptă, 110 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 108 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 58. 58. Țineți minte, acum câteva ore, cu 58 Cine este pentru amendamentul 58? Împotriva. Verificăm electronic. Este un amendament special. Haideți să verificăm acest amendament special. Am închis votul. Se respinge. Vot final. Pe toate aceste lucruri, vot prin apel nominal. Am deschis votul. un vot în plus de la PPE. Acum e în regulă. Se respinge Foarte bine. Iată, acesta este rezultatul. Trecem la următorul punct de pe de zi. Colegul Frederick Federley este raportor. Punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu. Frederick Federley este raportor. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 37. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri?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 se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final cu privire la proiectul de raport, astfel amendat. Vot prin apel nominal. Votul este închis. Mulțumesc! Un sprijin important, felicitări raportorilor. Dragi prieteni! Felicitări așadar raportorului. Și acum, dragi prieteni, cel de-al doilea vot, vot prin apel nominal. Dragi prieteni, nu s-a încheiat votul. Domnul Federley este un pic mai important acum, pentru că este votul, urmează votul pentru intrarea în negocierile interinstituționale. Nu era un dosar uh, bugetar, așadar nu putem să îl declarăm votat și deschid votul. Dragi prieteni! negocieri interinstituționale. Și închidem votul. Felicitări, domnule Federley. Bun, acum puteți să fiți cu adevărat mulțumit. Vom Regulamentul um, privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online este următorul dosar pe marginea căruia votăm. Așadar, pentru platforme. Platforme pentru servicii de intermediere online. Doamna Ana Zaborska este raportoarea noastră. Paul Rubic nu e cu noi. Haideți să-i dăm bătaie.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 se adoptă? Dragi prieteni, se adoptă. Deci, 347. 347 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 347. Votul este închis. Se respinge. 348 pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm și uh, la acest uh, amendament. Haideți să avem această bucurie a votării. Închid votul. Se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3-5-3 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru. Împotrivă, haideți să verificăm. 50. Votul este închis. Să respingem. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1, 55 și 56. Vot comun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este deschis în continuare. 54 colleagues voting. No. 54 de colegi votează, nu 67 ca de obicei. Cifra nu este prea mare. 54 dintre noi au votat. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum vot final. Vot prin apel nominal. Deci este votul final pentru astăzi. Deschid și închid votul. Felicitări doamnei raportor! Toate cele bune, dragi colegi! Și acum putem să continuăm reuniunea ITRE. Puteți să rămâneți cu noi, cu toții, Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare i nostri lavori, eh? Colegi, um, haideți să revenim uh, la lucru. Uh, vă propun um, să trecem mai departe. Uh, doamna Nibler ar putea să ne spună cum decurg uh, negocierile cu privire la agenția privind uh, securitatea cibernetică. Dragi colegi, voiam să vă spun cum stau lucrurile. Au existat trei uh, trialoguri pe partea de securitate cibernetică. Am reușit să avansăm bine. Săptămâna viitoare va avea loc cea de-a patra întâlnire, cel de-al patrulea trialog, care va dura însă numai o oră. Așadar, um, vom vedea dacă putem să încheiem sau nu negocierile. Însă, profilactic, um, am stabilit să ne mai întâlnim o dată și în decembrie pentru a ne asigura că încheiem acest dosar. Dosarul are două părți principale. Este vorba despre um, sarcinile și um, securității cibernetice. Uh, am reușit să înregistrăm progrese importante cu privire la competențele ENISA și la colaborarea cu autoritățile de reglementare naționale cea de-a doua parte importantă, aici este vorba despre certificare. Aici uh, ne aflăm în mijlocul negocierilor, mai există în continuare opinii diferite între punctul de vedere al Parlamentului și statele membre. În primul rând este vorba despre aspecte care vizează colaborarea, uh, distribuția competențelor de asemenea și vom încerca săptămâna viitoare să reușim să ajungem la un punct comun. Propunerile noastre au fost înaintate, vom vedea însă dacă vom reuși să ajungem la un compromis. Totul depinde și de statele membre și de măsura în care sunt uh, dispuse să facă compromisul respectiv să vină și ele în întâmpinarea noastră. Cred că suntem pe calea cea bună în acest dosar. Chiar anul acesta, uh, sub președinția austriacă, cred că putem să mai încheiem acest dosar. Acesta este și obiectivul pe care ni l-am propus. Însă nu depinde numai de noi, ci și de statele membre și ne așteptăm ca, cu privire la punctele importante pentru noi, să mai vină și ei în întâmpinarea noastră. Așteptăm să avem uh, o ENISA europeană, deci o agenție puternică care să nu fie pur și simplu o anexă a statelor membre. Pentru aceasta ne luptăm în trialog și, după cum spuneam, cred că vom găsi o soluție bună. Mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră. Doresc să subliniez acest lucru. Domnul că este aici, ceilalți colegi cred că nu. Suntem uh, cât se poate de uniți în ceea ce privește de delegație, de negociere. Am avut argumente bune, ne-am distribuit bine rolurile și cred că poziția pe care ați adoptat-o aici, cu mare majoritate, a fost transmisă bine. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Nibler. Îi uh, întreb pe raportorii din umbră, pe domnul Derișca, dacă dorește să spună ceva. Vă rog, stimate coleg. Doamnă președinte, sunt de acord cu raportoarea. Într-adevăr, mingea este în terenul celorlalți. Cred că uh, Discuțiile pe care le-am avut data trecută au mers pe direcția cea bună și acum trebuie să vedem dacă suntem cu toții de dispuși să explorăm spațiul de manevră pe care îl avem. Sper să nu prelungim lucrurile mult prea mult. Susțin raportoarea în tot ceea ce a spus și a făcut. Dacă nu mai există alte solicitări de intervenție, atunci putem să încheiem acest punct și sperăm, uh, respectiv ne dorim cu toții, ca rezultatele să fie pozitive în final. Iată că a sosit și Ashley Fox, căruia doresc să-i dau punctul, uh, uh, să-i dau cuvântul cu privire la următorul punct. Este vorba despre egalitate și transparență nu, îmi cer scuze, este vorba despre o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Inteligența artificială și robotica sunt un uh, subiect critic pentru țările noastre și vor fi uh, la fel în anii ce urmează. Este un subiect pe care Parlamentul European ar trebui să îl abordeze și ar trebui să existe o viziune sensibilă uh, în, uh, într-un termen cât mai apropiat din partea Parlamentului. De aceea suntem dezamăgiți că acest raport a fost propus în primul rând de secretariat și asta cred că cândva în martie, iar Parlamentul a dezbătut șase luni cu privire la care comisie să se ocupe de care părți din raport. A fost alocat uh, abia în octombrie, de facto, și din acest motiv ne rămâne foarte puțin timp, rămâne celor șapte uh, comisii implicate să vină cu rezultate care să fie bune. De aceea, uh, recomand uh, membrilor uh, raportul privind uh, inteligența artificială scris de Bundestagul din Germania, de House of Lords din uh, Regatul Unit și de autoritățile uh, similare analoge din uh, Franța. Vorbim de 138 de pagini, aparte foarte bune, iar raportul meu inițial pe acest subiect uh, avea 5 pagini și jumătate, pentru că aveam o limită de caractere. Este foarte dificil de văzut, ținând cont de procedurile noastre interne, cum acest Parlament va reuși să producă un uh, raport, uh, respectiv un document coerent și bun. Mai sunt și alte două comisii care au competențe exclusive în domenii diferite și deci aș, uh, vom avea așadar și alte comisii care vor veni cu avize. Voi avea o întâlnire cu domnul Busec ceva mai târziu astăzi și speranța mea este că vom putea extinde puțin calendarul pentru că în acest moment avem un termen limită de înaintare a amendamentelor, care este 6 decembrie. Vom vota pe 7 ianuarie, care este prima zi când revenim după pauza de Crăciun și nu este o cale uh, bună de lucru pentru un Parlament, un Parlament care dorește să fie luat în serios. De aceea îi rog pe colegii de aici uh, să se gândească cum de ne-am permis așa ceva. S- șase din nouă luni pe care le-am avut la dispoziție să ne certăm care uh, comise să se ocupe de raport și care o va face mai bine. Cred că este jalnic, pur și simplu. Și un parlament care se poartă în acest fel, de fapt, nu merită să fie ascultat. Aceasta este situația, iar cei care lucrează pe acest raport noi cu toții vom face tot ceea ce putem mai bine, astfel încât să producem un rezultat uh, semnificativ. Aveți proiectul meu de raport, bineînțeles că este mult prea puțin consistent, nu spune prea multe, dar uh, acest lucru se datorește limitei foarte restrictive. Am lucrat cu raportorii din umbră pentru a veni cu compromisuri uh, cât mai bune, astfel încât să generăm un rezultat rezonabil. Cred că Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare pragmatică cu privire la inteligența artificială. Trebuie să recunoaștem că toate, majoritatea cercetărilor care sunt desfășurate sunt realizate de companii private pentru că ele uh, observă că vor avea un profit de pe urma investiției lor. Și așa ar trebui să și fie. Diverse guverne naționale, de asemenea, vor dori să um, beneficieze de tehnologia respectivă în țările lor, ceea ce este cât se poate de normal. Așadar, nu ar trebui să fim naivi și să ne închipuim că nu vor exista anumite politici în domeniul inteligenței artificiale speciale, pentru că niciun stat membru nu va renunța la dezvoltarea unor astfel de tehnologii și nu va renunța la ele în favoarea altor state. Trebuie să fim pragmatici. De asemenea, trebuie să recunoaștem că inteligența artificială nu cunoaște limite. Noi cred că ar trebui să avem uh, reguli uh, de etică referitoare la modul în care funcționează această tehnologie. Dar acest lucru ar trebui realizat la nivel global, eventual la nivelul OECD, în acele țări unde s-au făcut investiții semnificative sau se vor face în acest domeniu. Dacă Uniunea Europeană va fi să vină cu un set întreg de standarde care să uh, ducă la uh, o cercetare, să împiedice cercetarea uh, în domeniul inteligenței artificiale, atunci această cercetare se va desfășura în altă parte. Așadar, trebuie să fim pragmatici, trebuie să ne asigurăm că inteligența artificială este în beneficiul omenirii. Eu cred că rezultatele pot fi pozitive. Am observat că și Apple va veni cu un aviz la acest raport anticipez ceea ce vor spune, că este un lucru amenințător și că mulți își vor pierde locurile de muncă. Bun, același lucru ar fi putut să fie spus acum 200 de ani în ceea ce privește locomotiva cu aburi. Și, până la urmă, tot ce ține de tehnologie, tehnologia va uh, distruge anumite locuri de muncă, dar va crea și prosperitate și noi locuri de muncă pe parcursul desfășurării acestui proces. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că vom rămâne un loc uh, atractiv pentru oamenii de afaceri, pentru investiții și cred că dacă adoptăm uh, acest raport în acest spirit, atunci uh, vom avea un rezultat bun. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Cred că cu toții împărtășim grijile dumneavoastră în ceea ce privește termenele foarte din scurt. Este foarte bine că v-ați referit la ele. Trebuie să discutăm acest lucru cu domnul Buzec să vedem ce puteți obține. În calitate de raportor din umbră, sau Tagaz din partea PP. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să spun că susțin cele spuse de raportor cu privire la calendar și la toate celelalte. În general, cred că proiectul de raport e un bun început pe care îl putem susține. Dar trebuie să reținem toată povestea asta, așa nume că avem un calendar foarte, foarte strâns. Deci trebuie să ne concentrăm asupra mai multor mesaje importante iar și raportul nu poate fi suficient de detaliat. Și, de fapt, nici nu prea are în vedere aspecte tehnice, ci mai degrabă opinia publică. Voi menționa câteva lucruri care aș dori uh, să, fie, să figureze. În primul rând, există în societate, în presă, o mare neînțelegere apropo de ce se întâmplă și ce înseamnă inteligența artificială. În uh, rapoartele pe care le-a menționat colegul raportor, nu are nimic de a face cu inteligența artificială din uh, literatura sau filmele de anticipație. E vorba de o inteligență artificială restrânsă, E un instrument extrem de puternic care îndeplinește anumite însărcinări. De câțiva ani tot câștigă niște concursuri în ceea ce privește recunoașterea imaginilor și altele asemenea. Există deja algoritmi foarte importanți, deci susțin ideea că Europa trebuie să participe la cercetare, să joace rolul, dar pe de altă parte algoritmii respectivi se răspândesc orizontal în foarte multe aplicații. Și noi trebuie să ne asumăm un rol important aici. De multe ori se spune că Europa a pierdut această bătălie pentru că s-au făcut uh, investiții foarte mari în Statele Unite. Știe toată lumea lucrul ăsta. China are niște investiții uriașe în acest domeniu. Și uneori auzim ideea că Europa nu va face față și că nu va fi la înălțimea acelor investiții, ceea ce este fals. Noi trebuie să stabilim exact prioritățile. Nu avem nevoie să facem fața celor cheltuieli sau să investim aceeași cantitate de bani. Trebuie să ne gândim la investițiile de calitate. O altă problemă este răspândirea acestui instrument care se numește inteligența artificială restrânsă. Depinde foarte mult de date. Una e să facem uh, uh, modul în care să vedem cum se folosesc datele și Europa are deja niște pași în acest sens și depinde de datele locale, pentru că acum e foarte clar, există dovezi care arată că instrumentul acesta dă ca răspuns ceva ce există deja în datele care sunt introduse. Deci programul acesta, dacă uh, adună date din mai multe alte programe și le folosește, iar datele acestea trebuie să fie locale. E o abordare legislativă aici, pentru că dacă cineva dorește să pună în aplicare în Europa algoritmul respectiv, atunci argolismul trebuie să se bazeze pe datele locale și în cele din urmă abordarea bazată pe elementul uman. De foarte multe ori, chestiunile etice sunt uh, abordate dintr-o manieră greșită dacă ne gândim la modul, dacă le abordăm din perspectiva literaturii de anticipație. Nu trebuie. Asta e poluarea minții. N-are nimic de a face cu inteligența, de fapt. Pentru că în acest concept despre care vorbeam, că nu e în minte, e un instrument. Pavel, e, e, e un instrument care va fi folosit uh, și o să fie, eu știu, pe mesele noastre sau în frigiderele noastre. Și acum cu locurile de muncă. Nu se pune problema că abordarea aceasta bazată pe elementul uman depinde de modul în care luăm hotărârile, cum uh, învizajăm noi deciziile luate de algoritm. Uh, baz... Da. Niciodată mașinile nu-l vor înlocui pe om. Omul nu poate fi îndepărtat. Omul poate să facă mai multe lucruri în același timp, în același loc. Deci în loc de 10 oameni care să facă o treabă, o să fie mai puțin. Dar vreau să uh, accentuez mai multe din aceste aspecte și trebuie să transmitem mesajul corect. Avem încă timpul să spunem opiniei publice ceva ce poate să înțeleagă. Totuși, am hotărât în acest Parlament să întocmim acest raport ca să putem să facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Și acum Eva Gali pentru democrații Mulțumesc uh, colegului Ashley Fox pentru acest prim raport. Este un punct de pornire bun. Mă gândesc și la cuvântul limită și la limita în timp, ceea ce nu e ușor, dar susțin cu tărie uh, Uniunea Europeană și faptul că Uniunea Europeană va cuprinde în continuare Marea Britanie și să sperăm că vom putea uh, să vom putea să colaborăm. <clears throat> Chiar și Marea Britania nu s-ar putea să nu fie competitivă în domeniul inteligenței artificiale. Nu putem concura cu China dacă nu colaborăm. Deci cred că trebuie să fim mai ambițioși. Trebuie să mergem împreună, în oricum, în orice caz. Trebuie să ne asumăm un rol de lider, ca și în cazul blockchain sau ca în cazul regulamentului privind datele personale și în domeniul inteligenței artificiale trebuie să facem acest lucru, pentru că numai în Europa putem fi siguri că finanțarea se va adresa companiile căror care respectă dreptul la viață privată și că vom obține calitate și reguli bazate pe principii. Și cred că putem face acest lucru, să ne asumăm un rol de lider, să fim foarte ambicioși. Știm care sunt provocările nu? Uh, China, supravegherea de masă, care e ceva normal acolo, dar nu în Europa, nu, excluderea uh, de companiilor de asigurări care se poate face. Trebuie să fim siguri că inteligența artificială nu permite discriminarea, că are reguli etice din proiectare, deci că algoritmul include asemenea reguli etice, nu numai profit Trebuie să ne asigurăm că inteligența artificială va da explicații pentru hotărârile pe care le iau algoritmii. Deci trebuie să existe o răspundere um, a factorului uman. Sunt de acord că nu e exact uh, inteligență. E vorba de automatizare și de deprinderea unor șabloane, unor tipare. Inteligența umană este cea care dă direcția. Și încă un lucru care îmi place foarte mult este Bineînțeles, sigur, se, se vor pierde niște locuri de muncă, dar se vor crea mai multe locuri de muncă. Deci de noi depinde uh, ce se va întâmpla. Nu se vor crea locuri de muncă care nu existat niciodată înainte. Deci trebuie să ne pregătim copiii pentru această lume cu abilități digitale, trebuie să ne concentrăm pe educație, trebuie să facilităm crearea de noi locuri de muncă și a creativității și inteligența emoțională care să interacționeze cu inteligența artificială. Trebuie să știm sigur cine își asumă responsabilitatea, pentru că nu toată lumea, de la oameni obișnuiți până la companiile de asigurare, pot avea răspunderea. Trebuie să vedem cine ia hotărârile. Deci, colaborând cu dosarul Sandbox, uh, planul de acțiune FinTech, Trebuie să avem sandbox pentru micile companii și să le permitem accesul la date, date locale, date mari, orice date de care au nevoie pentru a găsi soluțiile și nu pentru a limita accesul la date, la mari deținători de date, cinci companii mari. Trebuie să ne asigurăm că pot obține date pentru a îmbunătăți uh, predicția bolilor, prevenirea bolilor, eu știu, cea mai bună folosire a inteligenției artificiale, deci să producă această revoluție pozitivă. Sigur că se va folosi și în transporturi, deci trebuie să vedem cine are răspunderea când se întâmplă un accident, că nu poate să fie vehiculul, trebuie să fie cineva. Deci avem, un centru, avem nevoie de un centru de excelență. Inteligența artificială ne va transforma viața, va fi un proces permanent și trebuie să avem tehnologie dezvoltată la nivelul Uniunii Europene, trebuie să putem fi competitivi și trebuie să uh, asigurăm datele cetățenilor europeni, drepturile lor trebuie protejate. E răspunderea noastră ca politicieni și acum a sosit momentul să facem acest lucru. Să sperăm că nu e prea târziu. Dar uh, dorim un raport care să fie un exemplu pentru restul lumii și să sperăm că Uh, vor urma liniile trasate de noi aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Eva! Și acum, doamna Nachtehal, vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată până acum. Cred că textul e scurt, e bun, uh, se concentrează, întotdeauna lucrăm așa. Și, bineînțeles, există lucruri care pot fi adăugate, dar trebuie să avem grijă să nu adăugăm prea multe lucruri și să nu transformăm raportul într-un pom de Crăciun. Aștept cu nerăbdare planul de acțiune care va fi prezentat de comisie pe 5 decembrie privind inteligența artificială și cum putem să facem niște pași înainte în acest context. Sunt o serie întreagă de amendamente pe care vreau să le uh, înaintez, care se referă mai degrabă uh, la elementele de hardware și uh, elementele de tehnologie din programele digitale. Vreau de asemenea să mai spun ceva. Suntem Comisia pentru Industrie și n-ar trebui să ne concentrăm numai pe domenii de strategie specifice, ci trebuie să avem o strategie industrială mai largă. Aștept să colaborez cu Ashley pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silichiotis are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vreau să-i mulțumesc lui Ashley Fox pentru toată activitatea desfășurată pe marginea acestui raport și sunt de acord cu el. Cel puțin în ceea ce privește calendarul. Aveți dreptate, nu ne putem gândi să facem ceva serios dacă termenele sunt atât de strânse, așa cum sunt acum, mai ales pe marginea unei chestiuni extrem de importante și de delicate. Este foarte adevărat că robotica și inteligența artificială, tehnologia aceasta, promit o serie întreagă de avantaje pe termen scurt și mediu, dar grupul meu politic spune clar că pentru a putea culege roadele, trebuie să facem dovadă de simțul responsabilității, să vedem dacă sunt bine servite nevoile societății. Așa că avem nevoie să ne asigurăm că o să le garantăm oamenilor o calitate mai bună a vieții. Cum facem acest lucru? Utilizând această nouă posibilitate care ni se oferă. În felul acesta putem stabili, niște, putem crea noi locuri de muncă de calitate folosind inteligența artificială. Și s-a spus deja acest lucru. Și încă lucru important trebuie să garantăm că robotica și inteligența artificială vor susține forța de muncă care deja există iar pentru aceasta avem nevoie să îi pregătim, să formăm forța de muncă și trebuie să sporim potențialul uman. Și în felul acesta vom spori și industria europeană care se confruntă cu multe provocări. Deci trebuie să folosim inteligența artificială și robotica pentru a face față, eu știu, lipsurilor, slăbiciunilor din industria europeană mai ales în sudul Europei. În sudul Europei uh, s-a ajuns la o fază de reindustrializare. Avem nevoie de restructurare și modernizare. Putem face acest lucru prin intermediul inovației, prin robotică. Uh, am putea să ne asigurăm că avem din nou industrie. Și încă un punct pe care vreau să-l accentuez. Cum susținem IMM-urile? Tehnologia se dezvoltă astăzi asta astăzi foarte repede și nu dimensiunea firmei contează, ci calitatea muncii firmei contează și modul în care folosește noile tehnologii. Energia, transportul, sănătatea sunt sectoare care uh, au fost avute în vedere de raportor și unde putem folosi inteligența artificială, dar care e precondiția esențială ar trebui să ne asigurăm că oamenii sunt cei care au controlul pe baza unor principii morale și respectând în totalitate drepturile omului. În concluzie vreau să spun ceva ce lipsește din proiectul de raport, pentru că, după părerea mea, comisia noastră ar trebui să vorbească despre modul în care vor fi folosite datele din cercetare pentru noua strategie europeană care va utiliza inteligența artificială, noile strategii uh, digitale. Amendamentele noastre vor fi în acest sens. Mulțumesc, Richard. Domnul Buticofer, nu, se pare că nu mai sunt alții raportori din umbră. Domnul Castil, uh, mulțumesc foarte mult. Lucru care mă preocupă cel mai mult, apropo de calendarul cu care lucrăm, cred că nu e nimic cu ceea ce s-a votat azi dimineața. Azi dimineața am votat programe pentru un buget de aproape 5 miliarde de euro. Orizont 2020, mă scuzați, Europa acum și programele specifice care le însocesc. Iar lucrul ăsta s-a făcut într-un timp record care mă, ceea ce mă preocupă enorm de mult pentru că colegii noștri au făcut o treabă excelentă, dar realmente să faci așa ceva cu toate angajamentele presupuse, angajamentele bugetare pentru toate statele Uniunii Europene este realmente îngrijorător. Dar inteligența artificială trebuie resituată, trebuie reevaluată din punct de vedere al semnificației și dimensiunii pentru că de foarte multe ori pare ceva nou și o să ne întâlnim cu ea sau că apare de undeva ca și când, ca și când ar apărea din nimic, dar este o evoluție a tehnologiilor digitale. E vorba de date care sunt prelucrate la nivel puternic, ceea ce există de multă vreme. Însă se produc din ce în ce mai multe date, iar oamenii și instituțiile și firmele produc foarte multe date și sunt cei care le prelucrează la o capacitate mult mai mare de a le utiliza. Și în felul acesta obțin alte consecințe, alte aplicații. Dar acestea fiind spuse, trebuie să atenuăm într-un fel uh, efectele despre care vorbim. Sigur că dezvoltarea aceasta e o aventură pentru că Mergem către o lume necunoscută care afectează toată economia, toată societatea și care merge foarte repede. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra celor aspecte care realmente în acest moment sunt la îndemâna noastră. Iar problemele care apar, care sunt mai mult sau mai puțin tangibile, Asta este o, reprezintă o evoluție progresivă. Sunt multe aspecte ale inteligenței artificiale care urmează să apară, care urmează să fie definite și ar trebui să ne gândim la ele. Eu văd că există o serie de aspecte imediate și pentru multe dintre ele există deja soluții deja adoptate. De exemplu, problema datelor ne duce imediat la problema conectivității. Am aprobat uh, un cadru de reglementare pentru comunicațiile, comunicațiile electronice, pentru asemenea rețele, de înaltă capacitate. Avem nevoie de, prelu- de uh, organisme de uh, prelucrare supercalculatoarele din Europa. Astăzi am aprobat un, un raport pentru un program care are un buget ca să cumpere două supercalculatoare care nu există în Europa. Există în China, în Singapore, în Statele Unite, dar nu în Europa. Toate astea există acum, iar în acest program uh, Digital Europe există 2,5 miliarde de euro destinate studiilor pilot – pentru întreprinderi, pentru firme și pentru administrațiile publice legate de inteligența artificială. Comisia anunță că în mai 2019, adică anul viitor, va revizui uh, răspunderii față, directiva privind răspunderea față de produs, ținând cont de datele mari și așa mai departe. Toate aceste lucruri există deja și cred că trebuie să insistăm uh, pe tema că de, care țin de societate, de locuri de muncă, de educație, deci pe temele etice, pe tema răspunderii, deci tot ceea ce se află în fața noastră și să nu uităm că uh, există și posibilitatea de aplicare a inteligenței artificiale în nivelul de dezvoltare actual, într-o manieră imediată. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să respectați mai mult timpul, este într-adevăr o temă foarte importantă, dar avem foarte mult de lucru. Urmează Theresa Griffin, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, Ashley. Sunt de acord cu toate cele spuse de Eva Kiley. Ashley, m-a bucurat să văd că ai vorbit despre frontiere. Știu că toată lumea din Parlamentul European va încerca să facă în așa fel încât să nu există niciodată o graniță dură între Irlanda de Nord și Irlanda. 30.000 de persoane traversează această graniță în fiecare zi ca să lucreze, să studieze, să acceseze servicii de sănătate și să își viziteze rudele. Revenind însă acum la inteligența artificială. Noi trăim într-o lume globalizată, bineînțeles, dar este datoria noastră să atingem un tip bun de globalizare. Un prim avantaj pentru Europa, bineînțeles, ar fi această, această inteligență artificială, dar trebuie să îi protejăm pe lucrători și să educăm pe copiii noștri pentru locurile de muncă cu grad înalt de specializare pentru viitor. Ashley, și în acest domeniu, s-au înregistrat progrese deosebite în ceea ce privește cercetarea realizată de sindicate și vreau să-ți supun atenție aceste lucruri. Mulțumesc! Aveți cuvântul pentru un minut. A, am, eu să am cuvântul pentru un minut. și aș dori să spun uh, un lucru foarte precis dar s-a spus că este prea târziu și că Europa a pierdut deja și altcineva a spus că nu, ar trebui să mizăm, să ne încercăm norocul în ceea ce privește digitalizarea firmelor, transporturi, toate sectoarele. Trebuie să folosim toate aceste noi tehnologii care visează inteligența artificială și atunci eu cred că suntem cu toții de acord cu această idee că dorim să ne încercăm norocul, chiar dacă există concurență. China, Statele Unite, Canada și alte țări care sunt într-un stadiu avansat în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale. Trebuie să facem lucrurile cât mai eficient. Există reuniunea unui think tank internațional și la această întâlnire unii au spus că Europa este obsedată de reguli – este atât de obsedată de reguli, încât veți pune bețe în roate procesului de creștere al inteligenței artificiale. Se vorbește de un proces care se desfășoară deja în alte zone din, de pe mapa mond, Singapore, de exemplu, unde regulile nu sunt atât de stricte. Se poate utiliza un contract foarte simplu care vizează utilizarea datelor. Alți experți însă din domeniu sau filozofi sau reprezentanți, de exemplu, de la Oxford, care au participat la acel congres despre care spuneam, spuneau că nu. Este important ca cineva să definească anumite reguli. Și ați spus și dumneavoastră, e vorba de responsabilitate, de respectarea vieții private, de raportul dintre om, tehnologie, știință, mașini. Apoi o altă persoană la congres ce a mai spus? În tot acest joc, cel care dictează regulile poate să câștige partida. Deci dacă Europa va defini anumite reguli juste, atunci Europa va avea un as în mânecă pe care să-l poată juca și să aibă de câștigat în concurența cu restul, în competiția cu restul lumii. Și vorba de diverse programe, de exemplu, de Digital Europe aici, pe toate trebuie să le avem în vedere. Aceste lucruri reprezintă o plus valoare a Europei. Urmează colega la Natri și apoi Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte, apreciez discuția de aici și mi se pare un pic dificil ce facem cu structura acestui raport. După cum s-a spus, avem foarte puțin la dispoziție, dar inteligența artificială afectează fiecare sector. Sper că atitudinea aceasta circunspectă nu va fi preluată, chiar și după ce își exprimă Comisia Ample opinia. Din Finlanda, de exemplu, în construcții sau s-a folosit uh, inteligența artificială pentru a analiza parcursul profesional al persoanelor, să vadă cum sunt uh, educați oamenii, cum sunt plătiți și unde se găsesc cei mai bune angajați. Deci, inteligența artificială este integrată într-un cadru mai larg al afacerilor, de exemplu în construcții, cum vă dăm acest exemplu. Ea chiar poate fi utilizată oriunde. Cred că putem face o listă de exemple, ce e bun, ce e rău, așa da, așa nu, dar de la bun început trebuie să spunem că sunt câteva principii pe care trebuie să respectăm, ca să respectăm viața omenească, să respectăm societatea. Dacă definim toate aceste principii, nu înseamnă că uh, punem bețe în roate inovării. Într-adevăr, dorim să obținem uh, o inovare cât mai bună în Europa și Comisia ne-a arătat că inovarea, creșterea sunt mult prea anevoioase în Europa decât în alte zone ale lumii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Mia Petra, iar acum are cuvântul reprezentanta comisiei de la DG Connect, doamna Cecil Way. Vă rog. Mulțumesc mult. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Da, este foarte puțin timp la dispoziție, dar noi nu pornim chiar de la zero. de la comunicarea Comisiei cu privire la inteligența artificială s-a făcut deja foarte multe, um, s-au înregistrat deja foarte multe progrese, mai ales în ceea ce privește acest subiect și vă atrag atenția asupra muncii grupului la nivel înalt cu privire la IA, care a lucrat deja la un proiect de linie directoare, un cod de etică, un proiect de cod de etică. Uh, Toată lumea poate comenta pe platforma online unde se strângă opinii cu privire la acest proiect de cod de etică. În ceea ce privește textul, aș dori să spun și eu câteva lucruri. La punctul C, vorbiți despre reguli și procese, dar aceste două lucruri sunt destul de diferite. Regulile au mai degrabă de-a face cu regulamentele și aici trebuie să avem foarte mare grijă ce spunem. Regulile ar trebui să fie modificate și trebuie să avem foarte mare grijă să evaluăm. Trebuie să fie modificate regulile. Și apoi să luăm o hotărâre în funcție de cum se impune. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, creăm o situație nevoioasă pentru ino- inovare. La punctul D, da, aici formularea este confuză. E ca și cum orice sistem uh, de inteligență artificială este părtinitor. Poate că ar trebui să avem mai mare grijă, bineînțeles, nu totul, nu se aplică peste tot, nu toate sistemele de IA se bazează pe big data. Trebuie să avem o altă formulare. Să spunem că poate apărea un grad de părtinire în momentul în care se face procesarea. În, așa, în orice caz trebuie să ne asigurăm că nu arătăm cu degetul în mod greșit un anumit um, dezavantaj sau altul. La câteva dintre sarcini noi dorim, de fapt, ca robotul să înlocuiască ființa umană. De exemplu, în aplicațiile 3D. În cer scuze, în acele situații în care e vorba de cele 3D, de exemplu, uh, în engleză, muncile murdare sau muncile periculoase, unde am putea îmbunătăți calitatea vieții muncilor prin uh, utilizarea inteligenței artificiale. Și apoi să nu uităm nici nivelul 5 de um, conducere autonomă. În momentul în care se înloc, înlătură complet uh, volanul, atunci nu mai are ce căuta acolo nici șoferul. Deci trebuie să mai lucrăm un pic pe text. În ceea ce privește inteligența artificială și robotica în societatea în îmbătrânită. Punctul 5. Aici este un element esențial, deoarece nu putem spune că există un consens cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în îngrijire, de exemplu, în acasă, îngrijirea acasă. Există un eurobarometru din 2017 care ne arată că, în medie, 51% din populație consideră că nu este confortabilă cu ideea de a avea un robot care să le furnizeze servicii și companie. Când sunt bolnavi sau mai în vârstă, doar 26% din populație consideră că ar fi, n-ar fi nicio problemă, se simte confortabil cu această idee. Deci trebuie să avem foarte mare grijă cu ținta pe care ne propunem. Într-adevăr, în Japonia cultura este diferită, dar nu sunt sigură că ar trebui să insistăm asupra acestei idei și în Europa. Îngrijire robotică. Într-adevăr, inteligența artificială poate ajuta sistemul de sănătate în diverse metode, dar trebuie să ne concentrăm eforturile acolo unde merită. Știu că, de exemplu, infirmierele au mare nevoie de roboți pentru logistică, dar în același timp e nevoie să continue contactul uman. În ceea ce privește investițiile, noi salutăm foarte mult un, alia, alin, un aliniat în acest sens, deoarece respectă ideea de investiții crescute, pe care am introdus-o și noi, deci să ne creștem investițiile cu 70% și să încurajăm și statele membre, precum și companiile, să facă același lucru. Un lucru pe care putem spune aici este că, pe lângă cercetare, avem nevoie și de eforturi în ceea ce privește desfășurarea acestor resurse pe teren. Nu mai insist aici. În ceea ce privește punctul 7, educația, eu aș dori să spun că trebuie să interpretăm cuvântul educație aici într-un sens cât mai larg. E nevoie, în mod fundamental, să informăm populația, să le oferim exact informații cât mai concrete, cât mai conforme cu realitatea, nu povești. Să le dăm exemple concrete, să le arătăm ce poate face inteligența artificială ca să le îmbunătățească viața ce privește politica industrială. Da, aici ați uh, înșiruit mai multe elemente, dar mai sunt și altele, de exemplu în sectorul agroalimentar, monitorizare, ameliorări. Din nou, la sănătate mai putem introduce diverse elemente, lucruri pe care le putem menționa. Ceea ce privește etica, aici este foarte important. Îmi cer scuze că vă întrerup, vă rog să fiți mai succintă, deoarece altfel uh, nu mai uh, ajungem la final. Vom reveni asupra acest aspect oricum. Comisia. Da, etica este un element foarte important. Aici ce propuneți practic este ceea ce face deja grupul la nivel înalt de experți în colaborare cu Comisia. Prin urmare, vor fi foarte multă sinergie, ar trebui să fie foarte multă sinergie cu munca acelui grup la nivel înalt. Avem o interacțiune cu Parlamentul și cu acest grup, vom reveni cu rezultatele, dar oricum trebuie să insistăm pe sinergii, să nu dublăm cumva eforturile. Încă un comentariu și apoi restul trimit în scris. Un lucru foarte important pe care vreau să-l menționez este ideea de a numi un grup de lucru în virtutea punctului 34. Asta facem deja în grupul de experți la nivel înalt. Este o muncă pe care o desfășurăm cu experții, cu statele membre, avem un plan de acțiune coordonat. Deci ar trebui să extindem aici colaborarea și la nivelul Parlamentului. Încheie aici. Da, mulțumesc foarte mult. Pentru toate aceste sugestii, îi voi da cuvântul din nou lui Ashley Fox acum, care va putea să răspundă comentariilor dumneavoastră, precum și diverselor uh, observații. Da. Am să-i propun domnului președinte Buzek, pentru că este la atitudinea lui să o dar aș propune să se organizeze o întâlnire, poate o audiere, cu persoanele din uh, grupul de lucru de la nivel înalt, unde vom putea discuta despre acest subiect, vom putea face un schimb de opinii. Mi se pare că ar fi ceva foarte util pentru noi. Colegul Fox, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În mod normal, eu aș trece prin uh, comentariile raportorului în umbră și ale vorbitorilor și uh, aș răspunde, dar înțeleg că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Sugestia dumneavoastră, cum că comisia noastră trebuie să întâlnească cu grupul de lucru la nivel înalt, este o sugestie foarte bună. Sunt sigur că asta s-a întâmplat deja la adunarea națională din Franța, în Casa Lorzilor și în Bundestag. Dar totuși amendamentele noastre trebuie să vină până pe 6 decembrie și votul este pe 7 ianuarie. Și atunci, practic, răstimpul ridicol de scurt pe care l a acordat Parlamentul ne va împiedica să avem această întâlnire. După ce șase luni ne-am hotărât care comisie ce responsabilități are. Pe viitor, dacă dorim să facem treabă, atunci trebuie să avem timp la dispoziție ca să discutăm cu experții cu care trebuie să discutăm. Dar noi vom face tot ce ne stă în putință, vom discuta cu raport din umbră și să sperăm că pe 7 ianuarie veți avea un document pe care să puteți vota. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Haideți să terminăm discuția aceasta foarte interesantă cu privire la inteligența artificială. Mulțumesc foarte mult colegului Fox, care a fost foarte succint. Termenul pentru amendamente este de 6 decembrie, ora 12 ziua. Dacă mă înțeles bine, este nevoie de mai mult timp dacă vă acordăm această prelungire. Teresa, te rog, vreau să vorbesc cu domnul Fox în mod direct. Vă rog să mă ascultați, vreau să spun ceva. La ora actuală, termenul pentru amendamente este de 6 decembrie, ora 12. Și apoi votul va avea loc pe 7 ianuarie 2019. Asta este calendarul actual. Dacă am înțeles bine, doriți să-i cereți domnului Buzek să prelungim aceste termene. Am înțeles bine? Da, l-am putea ruga pe domnul Buzek să schimbe data votului de pe 7 ianuarie pe 14 ianuarie. Asta este schimbarea pe care doresc să o obținem. Bun, și atunci rămâne data de 6 decembrie pentru amendamente și data votului vă vom comunica care este după reuniunea între președinte și raportor. Mulțumesc pentru aceste lucruri. Trecem acum la următorul punct de pe de zi. Raportorul domnului Mihau Boni, etichetarea pneurilor, în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali. Doamna de Castillo are cuvântul. Mihal Bonin nu ni s-a putut alătura astăzi, deci m-a rugat să spun câteva lucruri în numele său. George, uh, and I will just uh, uh, let you know now. Well, uh, he said I would like Uh, domnul Boni dorește să mulțumesc tuturor colegilor care au venit cu contribuții semnificative la raportul său. Obiectivul raportului este uh, să transforme mobilitatea europeană mai accesibilă, industria mai competitivă, joburile europene mai sigure, iar um, pentru Uniunea Europeană aceasta să devină mai curată și mai bună um, în contextul schimbărilor climatice și a abordării acestora. Pentru aceasta este nevoie de un angajament de plin din partea Uniunii Europene, a statelor membre și a tuturor părților interesate. Sprijin uh, soluțiile propuse care fac posibilă transmiterea de informații cu privire la uh, pneurile uh, potrivite pentru uh, gheață sau pentru suprafețe umede și uh, salut intenția colegilor de a adăuga informații cu privire la pneuri informații referitoare la uh, performanțele uh, pneurilor. Cu toate acestea, avem nevoie de informații mai relevante, metode de testare uh, mai bune, care să îndeplinească toți acești parametri și astfel aceștia să devină mai credibili. Trebuie să continuăm pe același drum. Sunt conștient că mai avem multă muncă pentru a îmbunătăți conștientizarea nivelului, este necesare de, sunt necesare campanii de conștientizare Etichetarea pneurilor trebuie realizată ținând cont de toți parametrii. Ultimul punct foarte important. Am propus să se mențină uh, um, Aceeași procedură cu privire la rezistența la rulare. Este vorba despre mm, adrența la rulare, zgomot și uh, siguranță și ar trebui să păstrăm aceiași parametri la nivelul la care sunt și acum. Trebuie să lucrăm împreună pentru a oferi cea mai bună tehnologie de pe piață și să ne luptăm pentru a reduce uh, nivelul de emisii de gaze cu efect de seră și poluarea aerului la modul general. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorului. Sunt puncte asupra cărora putem fi de acord, dar sper că foarte repede o să putem dezbate. Săptămâna viitoare este prima reuniune a raportorilor din umbră. Trebuie să avem elemente transparente privind înțelegerea textului și modificarea amendamentelor propuse sunt uh, de acord cu multe din cele spuse până aici și fac o paralelă cu tranziția energetică spre uh, mașini. Nu, asta nu înseamnă că cei care fac uh, cauciucuri nu trebuie să plătească pentru poluare. Amendamentele mele merg în acest sens, rezistența la rura, rulare, Sigur că domeniul poate să inoveze în acest sens, să vină cu proceduri noi pentru a diminua uh, rezistența la rulare care crește consumul de carburant. În ce privește etichetarea uh, carburantului, kilometrajul și toate celelalte sunt importante pentru alegerea consumatorului. Consumatorul trebuie să poată să aleagă cu transparență și trebuie să aibă toate informațiile necesare ca să aleagă ce cauciucuri dorește. Ele reprezintă o investiție importantă oricum. Uh, și chestiunea legată de sănătate și de, de uh, reciclare, partea abrazivă a pneurilor, pentru că s-ar putea ca unele particule să ajungă pe sol și deci trebuie să, să ajungem la inovații astfel încât să nu uh, polueze mediul și să nu aibă un impact asupra sănătății. Avem nevoie de informații noi privind reciclabilitatea pneurilor și obligație de transparență privind lanțul de aprovizionare și mai ales în ceea ce privește cauciucul, pădurea durabilă, pentru că și aici trebuie să fim siguri că nu o să facem, să repetăm dramele legate de uleiul de palmier. Trebuie să fim vigilenți, pentru că este răspunderea noastră, lucru care a fost deja spus de raportor în mesajul care a fost citit. E vorba de o etichetare specifică privind uh, valorile de aterență uh, pe zăpadă și pe polei. Sigur că dorim ca lucrul acesta să fie vizibil. Mă gândesc uh, la clasele și la parametrii acestor clase de pneuri și există sigur un punct de interogare uh, aștept săptămâna viitoare să vedem dacă ne putem pune de acord, pentru că mă, mă tem ca nu cumva să înțeleg greșit ce ni se propune. Mulțumesc foarte mult! Colega Martin, la parola colega de Mulțumesc că dau cuvântul colegului Dalundo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că colegii au recunoscut nevoia de a dezvolta acești, uh, aceste cerințe minime pentru pneuri în ceea ce privește aderența pe teren umed. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte atunci, uh, pe care le ai în vedere atunci când cumperi un uh, cauciuc. Multe amendamente merg pe această direcție și sunt convins că vom reuși să ajungem la un compromis atunci când vine vorba despre indicatorii corespunzători. În al doilea rând, doresc să vă atrag atenția cu privire la votul de ieri de la Envi în uh, avizul lor cu privire la acest raport au adoptat diferite amendamente care se refereau la um, calibrare și la um, distanța de rulare. Sper că vom reuși să facem același lucru. Anul viitor uh, s-au estimat 432.000 de... Uh, au fost înregistrate. Se estimează că vor fi... E, vor avea loc 432.000 de uh, decese ca urmare a uh, microplasticelor care ajung în mediul înconjurător. Pneurile contribuie la această poluare. Durabilitatea produselor pe care le cumpără clienții uh, este importantă. De aceea ei trebuie să poată fi capabil să cumpere pneuri uh, despre care știu ce parametri îndeplinesc. De asemenea, ei trebuie să aibă posibilitatea să selecteze, să aleagă alternative verzi și de asemenea să fie în cunoștință de cauză cu privire la toate caracteristicile pneurilor. Trebuie să ne gândim la siguranța și la sănătatea consumatorilor, a cetățenilor europeni, iar microplasticele reprezintă un punct important în acest context. Uh, în etichetare trebuie inclus și numărul de kilometri și uh, rezistența acestora. Trebuie să rezolvăm această problemă și uh, în reuniunile Uh, comune. Sper că vom reuși să ajungem la niște compromisuri, iar uh, sugestiile din partea uh, Comisiei Envi sper că vor fi preluate, pentru că cu toții trebuie să ne gândim la sănătatea și siguranța cetățenilor europeni. Mulțumesc! La parola colega Kolicek, prego. Eu cuvântul domnului Kolicek, vă rog. Domnului Kolicek, îmi cer scuze. Sunt uh, de acord cu puncte de vedere care au fost exprimate de colegii noștri. Acestea fiind spuse, microparticulele sunt importante, dar cred că siguranța condusului joacă un rol chiar și mai important și, de asemenea, rezistența de rulare. Cred că mult mai importantă este aceasta de, în comparație cu microparticulele care sunt uh, generate de către pneuri. Putem să facem pneuri care să nu emită uh, microparticule, însă atunci va fi influențată aderența acestora și poate că și rezistența la rulare va fi mai mică. Așadar, trebuie să stabilim ce vrem de la aceste pneuri, care sunt caracteristicile și parametrii pe care dorim să îi îndeplinească. Există 24 de amendamente care au fost înaintate și cred că unele dintre ele uh, abordează aspecte esențiale. Dacă pneul poate fi folosit în uh, condiții extreme, cum ar fi zăpadă mare, dar, încă o dată, trebuie să ne gândim și la modul în care pot fi uzate pneurile pe alte tipuri de teren. De asemenea, a fost menționat și un alt aspect, care sunt uh, toate datele care să fie incluse pe etichetă. Poate ar trebui să ne concentrăm pe aspectele de bază și când vine vorba despre informațiile de natură tehnică, să avem o listă separată și dacă dorește cineva un link către acestea sau dacă dorește să cunoască toate aceste informații tehnice, să facă click pe linkul respectiv și atunci să fie adăugate mai multe date, odată cu, cu uh, progresul cercetărilor în acest domeniu. Pentru că în funcție de terenul uh, pe care sunt folosite, durata acestora va fi diferită. De asemenea, uh, multe depind de modul în care sunt utilizate pneurile, dacă sunt utilizate corespunzător. <coughs> Putem să obținem date uh, și din internet, de pe acest link, după cum spuneam, și atunci eticheta nu ar fi prea plină. Nu cred că vom avea dificultăți uh, în a cădea de acord uh, între raportori și raportorii din umbră și abia aștept să cooperăm în continuare. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Uh, um, Mulțumesc, Patricia. Vreau să mă refer și eu la ceea ce a spus Iacob și să îl susțin. Siguranța și sănătatea sunt uh, semnificative în această dezbatere și credem că uh, fiecare lucrător are dreptul să își părăsească casa de dimineață așteptându-se să se întoarcă în siguranță seara la familia sa. În uh, circumscripția mea a existat un accident a fost vorba despre un autobuz care se întorcea de la un festival și șoferul și doi adolescenți au murit s-a descoperit că vârsta pneurilor era de 19 ani. Deci autobuzul era echipat cu pneuri de, vechi de 19 ani. Trebuie să reușim să ne asigurăm că oamenii nu ajung uh, să uh, moară ca urmare a unor lacune legislative și că siguranța lor este cea mai importantă. Așadar, spun raportorului și raportorilor din umbră că este foarte important uh, să avem grijă de rezistența pneurilor, de uh, calitatea lor. Um, Francis Malloyne este mama unei dintre adolescenții care au murit în accidentul respectiv și în numele ei vă rog să țineți cont de toate aceste lucruri. Mulțumesc, uh, Teresa, pentru această intervenție. Am impresia că nu mai dorește să intervină nimeni, așadar dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei. Doamna Chismen, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În numele Comisiei doresc să mulțumesc raportorului, domnului Boni, pentru raportul său și pentru toată și de asemenea mulțumesc tuturor celorlalți deputați pentru munca lor, celor care au uh, venit cu amendamente și au contribuit la această dezbatere. Salutăm ceea ce considerăm a fi un sprijin cuprinzător pentru această propunere și doresc să menționez două aspecte. Suntem conștienți de microplastice și de problema pe care o presupun, de aceea, în mod explicit, propunem ca acestea să fie incluse pe etichetă dacă sunt uh, desfășurate și vor fi dezvoltate teste corespunzătoare și credibile, Bineînțeles, nu în defavoarea siguranței, trebuie să fim atenți în această privință și sigur că dorim să lucrăm cât se poate de repede, așadar când va fi disponibil testul uh, vom proceda în acest fel. De aceea am și spus că adăugarea acestor informații pe etichetă ar trebui realizată prin acte delegate, pentru că este o procedură mai rapidă decât dacă se face o revizuire prin codecizie. Și sigur că Parlamentul are o privire de ansamblu cu privire la uh, toate aceste lucruri și poate să și obiecteze. Următorul punct pe care doream să îl menționez se referă la faptul că clasele nu ar trebui să fie schimbate, ci ar trebui să fie păstrate ca în regulamentul actual. În ceea ce privește clasa de aderență pe teren umed, 90% um, din pneuri se găsesc în primele trei categorii, așadar există o bază de comparație bună pentru consumatori aceasta nu trebuie reajustată, așa cum propuneam noi. Iar în ceea ce privește zgomotul exterior de rulare al pneurilor, regulamentul general uh, elimină clasa inferioară. Noi avem o problemă în acest sens și trebuie să răspundem la aceasta pentru că este o schimbare a numărului de clase, iar în ceea ce privește rezistența la rulare, 43% dintre modele se regăsesc în primele trei clase, așadar, aceea este o zonă bine populată și, așa cum uh, au uh, decis colegiitorii când s-a vorbit despre redimensionare și posibilitatea consumatorilor de a face o alegere conștientă, și, uh, bineînțeles, că producătorii au dorit, s-a dorit ca să, aceștia să fie stimulați să producă produse de calitate. Ei bine, acest stimulant este mai puțin evident cu aceste schimbări. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, ne bucurăm să oferim informații tehnice dacă sunt necesare. Altfel, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră semnificative. Mulțumesc pentru această uh, propunere de a colabora. Cred că cu toții am auzit discuțiile și raportorul din umbră precum și raportorul, vor ține cont de toate acestea. Votul la ITRE uh, va avea loc pe 7 ianuarie 2019, cred că este corect, și... Da, vă rog. Vreau să intervin din nou, dar foarte global, așa, foarte general. Cred că s-a făcut o eroare gravă cu toate aceste dosare E, adică e un fel de nebunie. Suntem presați și aud Consiliu care spune că nu o să fim gata. Și aici suntem obligați să lucrăm de urgență. Cred că raportul pe care l-am votat azi dimineață, mai mult de 4.000 de amendamente, cine să-mi spună că, că le cunoaște pe toate pe de rost? Să nu cădem în plasa pe care ne întind membrii comisiei cu diverse pretexte Trebuia să ne trezim nu cu șase luni înainte, cu mai mult. Haide să fim calmi. Vorbim nepneure, așa că trebuie să avem aderență la partea carosabilă, așa că să nu facem orice ar fi. Mulțumesc. Martin, mm, eu penso că tu abbia și su puncte. Din Cred că ai dreptate uh, în multe privințe. Aceasta este o discuție pe care noi, coordonatorii, unde noi, coordonatorii, trebuie să ne mai implicăm și eu uh, sunt mișcată de ceea ce se întâmplă și am avut uh, senzația că trebuie să mai deschidem o paranteză. Mi s-a părut că nu um, pot să fac datoria suficient de bine, mai ales uh, în contextul acestui volum foarte mare de muncă. Trebuie să le transmitem acest lucru și coordonatorilor și toate grupurile politice uh, trebuie să discute acest lucru pentru a prelua și această propunere. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre instituirea instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza tratatului Euratom. Domnul uh, Urucev este raportor și îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, uh, doresc să vă să îmi exprim recunoștința față de toți colegii care au înaintat amendamente și să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor de umbră pentru implicarea lor uh, cât se poate de serioasă și pentru contribuțiile și munca constructivă. Acest instrument uh, se concentrează pe siguranța nucleară în țări terțe. Vorbim despre un mecanism uh, care dorește să ofere siguranță nucleară la nivel mondial, să detecteze problemele care uh, există în uh, mecanismele actuale, să le corecteze și în felul acesta să fie prevenite accidentele nucleare. Vom avea de-a face cu țări terțe care, cărora le vom oferi sprijin, sprijin specific, pe baza um, achiului comunității Euratom și a expertizei pe care le avem în acest domeniu. În uh, schimbul uh, nostru de informații uh, foarte bun pe care l-am avut la Strasburg săptămâna trecută, doresc să vă atrag atenția cu privire la următoarele puncte. În primul rând, transparența în deciziile care au legătură cu siguranța nucleară în relația cu țările terțe a fost o îngrijorare importantă exprimată de mulți colegi care consideră pe bună dreptate că nivelul de transparență, deschiderea autorităților din țările terțe în relație cu deciziile uh, cu privire la subiecte care vizează securitatea nucleară nu este suficient de mare și trebuie îmbunătățită. Acesta acesta este un aspect foarte important, mai ales uh, în ceea ce privește țările din uh, vecinătatea apropiată. Din acest motiv, uh, sprijin amendamentele care cer mai multă transparență și care le mut, mută de la considerente la textul principal. De aceea consider că este bun un articol separat care solicită mai multă transparență în concordanță cu legislația relevantă și cu instrumentele internaționale, ținând cont că uh, există informații sensibile. Criteriile care se aplică cooperării în domeniul siguranței nucleare. Îi sprijin pe colegii care propun să reinstituim prin noul regulament o parte a acelor criterii cuprinzătoare care se aplică cooperării în domeniul siguranței uh, nucleare, pe care să le preluăm din instrumentul actual, uh, care vizează cooperarea în materie de securitate nucleară. În felul acesta se va uh, îmbunătăți înțelegerea comună a instrumentului între părțile interesate implicate. Condiționalitatea. Din punctul meu de vedere, anumite condiții care au fost propuse de anumiți uh, colegi care să se aplice tuturor uh, țărilor terțe care doresc să beneficieze de instrumentul european pentru cooperare în materie de securitate nucleară nu sunt suficient de echilibrate. Ar, treb- ar însemna să descurajăm uh, multe dintre țările terțe de a uh, apela la ajutorul nostru și de a beneficia de sprijinul oferit de noi. Mi-e teamă că, solicitând uh, respectarea deplină a statului de drept, și a drepturilor omului va exclude multe, mulți beneficiari potențiali care sunt țări unde aceste principii sunt problematice. Să nu uităm că mai există un instrument, instrumentul uh, pentru dezvoltare cooperării în vecinătate, pentru, uh, instrumentul pentru uh, cooperare în vecinătate, e bine, și acesta ține cont de aceste condiționalități, uh, dar instrumentul pentru cooperare în materie de securitate nucleară este complementar celui mai cuprinzător. Trebuie să ne asigurăm că oferim suficientă flexibilitate comisiei, astfel încât să gestioneze situații în care uh, există uh, probleme care să fie rezolvate uh, prin cooperarea cu țări terțe. De aceea este important să uh, ținem cont, să reexaminăm, să slăbim condițiile acestea în mod considerabil, așa cum este specificat în textul privind criteriile care se referă la cooperarea în materie de securitate nucleară. Au fost propuse anumite amendamente care nu au legătură uh, directă cu Euratom, finanțarea uh, perioadelor de tranziție, uh, Um, a comunităților în um, anumite cazuri uh, de dezafectare sau uh, sprijinul pentru măsurare în um, situația în care anumite uh, centrale nucleare se găsesc într-o fază de eliminare. Ei bine, toate acestea se găsesc și sunt specificate în instrumentul privind cooperarea în vecinătate. De asemenea, există câteva mențiuni referitoare la temeiul juridic. Am solicitat un aviz din partea serviciilor juridice, care a fost comunicat tuturor, iar din punct de vedere juridic, tratatul Euratom este temeiul juridic corect uh, pentru aplicarea acestui instrument. În fine, bine, mă voi opri aici, dacă considerați că este mai bine. Mulțumesc foarte mult, oricum a fost exhaustiv uh, ca prezentare. Domnul Telicca este primul raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și raportorului pentru prezentare. Pot să fiu foarte succint și am de adus în discuție o singură chestiune, însă înainte de a face acest lucru trebuie să spun că a doua serie de amendamente de compromis pe care le-am primit, am trecut prin ele doar uh, foarte repede. Am, aseară am stat foarte mult la, un, uh, la niște negocieri tripartite, dar după prima citire cred că vom reuși să rafinăm documentul și sunt de acord cu domnul Rucev apropo de cele spuse. Vreau să mă refer la un punct la care s-a referit și raportorul. Intenția unor colegi să introducă principiul condiționalitate. Las la o parte faptul că vine de la colegi cărora le-a fost greu să se adapteze și săptămâna trecută în plenară și la alte voturi legate de drepturile omului. Nu este un acord pe care l-am încheiat pe baza unui articol diferit în care uh, am face concesii și am introduce legitim problemul, principiul condiționalității pe baza drepturilor omului. Este o problemă de îmbunătățire a siguranței nucleare în țările noastre în țările vecine care sunt aproape de Uniunea Europeană, deci și îmbunătățirea uh, siguranței nucleare și la, în Uniunea Europeană și introducerea unui principiu ferm al condiționalității nu este nici în sensul uh, siguranței noastre și nici în sensul uh, siguranței celor cărora li se încarcă drepturile omului. Uneori vorbim de țări care nu vor să aibă un dialog profund pe această temă pentru că este o chestiune delicată din punct de vedere politic deci, dacă am pune prea mult accent pe drepturile omului, lucrurile nu ar fi tocmai bune. Raportul ea abordează corect lucrurile. Am văzut și avizul oficiului juridic, se bazează pe Euratom, dar articolul 203 este exact justificarea corectă care este oferită de serviciu juridic și vă sfătuiesc colegi să citiți cu multă atenție acest articol. Cred că putem să finalizăm amendamentele de compromis destul de repede și aștept să fac acest lucru împreună cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul uh, domnul Colecec. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur când aud că domnul Rucev, colegul meu, încearcă să se concentreze pe ceea ce realmente contează decât pe condițiile în care putem sau nu să cooperăm cu anume țări. Dacă vrem să vorbim despre drepturile omului, trebuie să ne uităm în primul rând în propria noastră grădină sunt multe lucruri în Uniunea Europeană care merg exact împotriva Cartei Drepturilor Omului și împotriva principiilor ONU. Deci haideți să ne întoarcem la ce contează. Există o agenție la Viena care ar trebui să fie consultată. Întotdeauna este vorba de agenția internațională. Și asta e un lucru pe care trebuie să nu-l uităm. Euratom este un lucru și apoi trebuie să existe această autoritate supremă, fie că e vorba de asistență, fie că e vorba de dezvoltarea colaborării, ar trebui să fie autoritatea finală care să ne ajute să luăm o decizie și ar trebui să o integrăm în textul nostru. Dacă încercăm să mergem uh, în sensul în care ICAO nu funcționează sau acolo unde nu se ocupă de diverse chestiuni, ar arăta, eu știu că Uniunea Europeană încearcă să facă ceva de una singură sau să rezolve uh, ceva ce lumea nu dorește să rezolve. Ar fi bine să uh, venim uh, cu o colaborare la nivel înalt față de statele vecine și să încercăm să facem lucrurile atractive, dar trebuie să ne gândim și cum le facem. Uh, îl felicit pe raportor și uh, în mod excepțional sunt de acord cu domnul Telicica, care nu mai e aici și vă mulțumesc. Mulțumesc. Am auzit oricum noi ce ați spus dumneavoastră. Mulțumesc. Mm, cu reprezentantul comisiei acum are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc. Vă rog să îmi permiteți să vă întrerup, spune președinta. Nu. Restituiesc la parola imediatamente al signor Maier. Îi dau cuvântul domnului Maier. O să încerc să contextualizez instrumentul acesta și să dau răspunsuri la întrebări. Vreau să mulțumesc parlamentarilor pentru activitatea domnilor lor. Nu e un instrument uh, ușor de înțeles, e foarte tehnic. Este, se ocupă de o uh, fereastră în domeniul nuclear care e foarte strâmtă și foarte importantă. Siguranța, securitatea. Mulțumesc foarte mult pentru propunerile de amendamente. Ne-au ajutat și pe noi să ne gândim și să uh, abordăm acest nou program. Programul acesta urmează uh, uh, ca activitatea unei comisii care a început în anii 90 după căderea URSS-ului și după accidentul de la Cernobâl. Din acest moment, Uniunea Europeană a hotărât uh, să ajute țările vecine, mai ales cele din fosta Uniune Sovietică, să-și îmbunătățească siguranța centralelor nucleare ca să nu se mai întâmple un al doilea Cernobâl. Prin instrumentele succesive pe care le-am adoptat, am împins statele acestea, chiar și unele state membre, să închide și să oprească anumite centrale din prima generație, care erau extrem de periculoase pentru că nu aveau trăsăturile de securitate primare necesare. În uh, felul acesta vom continua să lucrăm din 2007, dificultățile cu care ne-am uh, lovit în cooperarea cu Rusia uh, ne-au făcut să hotărâm că experiența din fosta Uniune Sovietică ar putea să fie folosită în avantajul nostru și transmisă altor țări care voiau să-și îmbunătățească siguranța sau care voiau să uh, producă energie nucleară. Și când spun să producă energie nucleară, vreau să spun Uh, să înceapă activități nucleare, pentru că nu e vorba numai de centrale nucleare, sunt reactoare de cercetare, sunt și alte reactoare care există în lume și care pot fi la fel de periculoase ca o centrală, deși nu sunt la fel de puternice ca o centrală gata instalată. Trebuie să ne ocupăm și de genul acesta de instalații care uh, există mai ales în țările mai puțin dezvoltate, inclusiv în Africa. Instalațiile acestea sunt puțin sigure, și sunt instalații cu riscuri mari pentru care securitatea e pusă sub semnul întrebării. Securitatea nu este domeniul instrumentului de astăzi, ci uh, este vorba de un instrument care contribuie la stabilitate și la pace și pe care noi vrem să-l punem în aplicare. Vreau să răspund la unele dintre gândurile exprimate privind temeiul juridic acest instrument de siguranță nucleară se ocupă doar de activitățile Euratom, alte activități cum ar fi decontaminarea clădirilor sau curățarea siturilor nucleare poate fi preluată de alte instrumente, cum ar fi instrumentul pentru vecinătate și cooperare internațională. Utilizăm aceste instrumente astăzi pentru a face acest gen de activități. De exemplu, reabilitarea siturilor contaminate după activitățile miniere din Uniunea Sovietică. Am dorit de asemenea să mulțumim pentru gândurile avansate privind condiționalitatea. Evident, este o problemă extrem de importantă, dar noi am remarcat că în statele în care condiționalitatea ar putea să funcționeze este, sunt statele care ne pun probleme la nivelul siguranței, siguranței pentru Uniunea Europeană. Vreau să dau un exemplu. Instrumentul de siguranță nucleară este cel care pune în aplicare acordul din 2015 în care iranienii, prin care iranienii cărora le reproșăm că nu respectă toate drepturile omului, așa cum le înțelegem noi, deci iranienii au acceptat să coopereze, să-și deschidă porțile ca să îmbunătățească siguranța instalațiilor lor. Este un exemplu clar și vedem și nevoia de a merge într-o anumită țară ca să îmbunătățim situația și uh, confruntarea care apare. Nu e ușor uh, de făcut acest lucru, mai ales cu țările din vecinătate. Apoi flexibilitatea. Am auzit acest termen. Vă mulțumim că ne acordați această flexibilitate pentru că este extrem de importantă în această activitate. Lumea nucleară evoluează, tehnologiile evoluează, aplicațiile tehnologiei nucleare și radiologice funcționează, uh, evoluează și șapte ani e foarte lung și nu putem să știm ce se va întâmpla la sfârșitul celor șapte ani. Vă reamintesc că instrumentul în principal se ocupă de ideea de a duce la același nivel siguranța din aceste țări prin susținere, prin asistență față de autoritățile de siguranță nucleare. Colaborăm cu operatorii instalațiilor nucleare. Doar dacă nu avem probleme importante de de la centra, cum ar fi centrala din Armedia sau alte instalații nucleare din țările care urmează să adere, cum ar fi Serbia, unde există reactoare de cercetare. Iar la nivelul opera, funcționării acestor instalații sunt probleme. Mulțumim foarte mult parlamentarilor pentru ce au adus în discuție privind evaluarea rezultatelor. Pentru noi, ca și pentru toată lumea, evaluarea impactului proiectului pe care îl punem în aplicare este extrem de importantă. Este o preocupare zilnică. Încercăm să găsim indicatorii corecți și vrem să cunoaștem care este starea de la fața locului din țara respectivă sau de la instalația respectivă și apoi vrem să vedem exact dacă proiectele noastre au sporit siguranța instalațiilor, siguranța funcționării operatorilor sau capacitatea pe care o au ca autoritățile de siguranță să inspecteze acele instalații, să vadă dacă proiectele și progresele există cu adevărat și mă aprop, apropie aici de testul de stres și de cine va inspecta faptul că efectiv punerea în aplicare a acestui test se face cum trebuie. Nu e nici Comisia, nici Uniunea Europeană care pot să facă acest lucru. Nu avem mandat. Fie că noi, fie colegii noi de la DG, Direcția Generală pentru Energie dar putem susține autoritățile pentru siguranță în activitățile de inspecție și de urmărire a punerii în aplicare a acestor teste putem uh, coopera cu Agenția Internațională de la Viena, să-i ajutăm pe ei, pentru că este treaba lor să inspecteze siguranța instalațiilor. Uh, asupra acestui punct, de asemenea, uh, aducem în discuție cooperarea internațională. Sigur că trebuie să cooperăm cu alte organisme internaționale Prima este evident agenția de la Viena, dar există și altele. Sunt organizații regionale în Asia, în Asia Centrală, cu care cooperăm ca să ne asigurăm că la nivel regional s-au făcut progrese și că statele cooperează între ele, pentru că siguranța nucleară, cum spuneați și dumneavoastră, nu se oprește la graniță. Nu avem nevoie de viză ca radioactivitatea să treacă frontiera Cam asta ar fi ce doream eu să aduc în discuție între noi vor, și vom, vom coopera cu acest instrument și alte instrumente, mai ales în ceea ce privește instrumentul de stabilitate, instrumentul de securitate, pentru că securitatea și siguranța nucleară sunt două chestiuni care se ating. Folosim aceleași tehnologii uneori pentru a verifica securitatea instalațiilor, securitatea materialelor, să caracterizăm materialele nucleare pentru siguranța lor deci tot ce înseamnă trafic ilicit de maniere, de materiale, sunt domenii apropiate și între aceste două instrumente cooperarea este absolut zilnică și ele sunt puse în aplicare de ace- către aceeași unitate la nivelul Comisiei pentru ca totul să se petreacă așa cum trebuie. Sigur că sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Sper că n-am vorbit prea lung. E un tratat foarte tehnic și îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. Mulțumesc foarte mult! Grazie. Sì, abbiamo concesso appunto tempo perché l'argomento era molto... Mulțumesc, v-am acordat ceva mult timp, deoarece subiectul uh, era destul de important și specific. Acum am să-i dau cuvântul domnului Gaier. Uh, doamnă președinte, am înțeles uh, că m-ați întrebat atunci când am intrat dacă doresc să intervin. Nu știam la ce punct de pe ordinea de zi suntem însă atunci când am intrat. Așadar, uh, am spus la început nu, dar după ce am, mi-am dat seama că suntem, de fapt, la punctul de pe ordinea de zi pentru care chiar venisem, am solicitat să intervin. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie. Îi mulțumesc domnului Urucev pentru uh, munca sa și, de asemenea, pentru întâlnirea cu raportorul din umbră pe care am avut-o. Cred că suntem pe calea cea bună multe, de a încheia multe compromisuri unii cu alții. În felul acesta, acordul uh, va deveni mai uh, solid și um, vom putea integra și include și uh, cetățenii în acest text, pentru că grupul meu politic este de părere că, în ceea ce privește textul uh, juridic de bază, trebuie să arătăm că este vorba despre utilizarea civilă a tehnologiei nucleare și de utilizarea energiei atomice, uh, care nu este direct uh, subvenționată. Vorbim aici despre protecția civililor uh, față de riscuri sau pericole de radiații nucleare și de asemenea, de dreptul la informare cu privire la utilizare și la situația de siguranță în ceea ce privește materia nucleară. De aceea am introdus un articol care să aducă mai multă transparență. De asemenea, complementaritatea cu organizațiile internaționale deservește același scop. De asemenea, și uh, tratatele și acordurile care ar trebui să fie luate în considerare. Și declarația Comisiei a arătat același lucru, de fapt. Și ne bucurăm că sistemul uh, și regimul internațional uh, pentru securitate nucleară este consolidată în acest fel. În ceea ce privește principiul condiționalității, văd lucrurile în mod asemănător cu Comisia. Din păcate, nu suntem uh, încercuiți de democrații care să funcționeze așa cum ne-am dori și cred că nu are sens să investim uh, bani în țări și să-i legăm de respectarea statului de drept prea puternic. Pentru că mm, cooperarea în materie de securitate nucleară este necesară, chiar dacă este respectat sau nu statul de drept într-o anumită țară. Populația civilă ar avea de suferit nu numai în țara respectivă, ci în toată Uniunea, iar scopul nostru este să-i protejăm pe toți. De aceea trebuie să spunem clar și răspicat că ne interesează să intrăm în dialog cu țările care um, ar urma să fie susținute de program, iar că condițiile prealabile nu pot fi uh, la standarde mult prea ridicate. De asemenea, în ceea ce privește catalogul de măsuri specifice, așa cum a fost el prevăzut și în uh, regulamentul precedent, ne dorim să îl păstrăm și, de asemenea, punctele de referință în uh, cooperarea în materie de securitate nucleară. Acesta ar fi propunerea noastră. Vă mulțumesc! Ehm, mulțumesc. Care cuvântul pentru concluzii colegul Urucev. Cred că toate lucrurile care erau uh, problematice sau necesită anumite clarificări în acest instrument, în acest regulament, au fost menționate deja. Prin urmare, eu nu mai am nimic de adăugat. Am discutat 8 propuneri de compromis la întâlnirile raportorilor din umbră. Eu sunt foarte recunoscător pentru mm, buna cooperare cu colegii și aș dori să îi rog să se grăbească cu ultimele lor comentarii, ultimele lor amendamente, vreau să spun, să clarificăm pe care le sprijină, deoarece votul în comisie va, fi, va avea loc pe 3 decembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere ați menționat deja termenul limită pentru vot. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Acum am să dau drumul atelierului care vizează Brexitul și programul Euro Orizont Europa. Este vorba de un atelier care, în care vor lua cuvântul uh, vorbitori de la un nivel foarte înalt pe care îi invit să se instaleze aici în fața la prezidiu. Haideți să vi prezint pe scurt. În primul rând vreau să spun că avem o oră la dispoziție pentru acest atelier. Trebuie să fim destul de eficienți. Prima vorbitoare, dacă poate să ni se alăture, vă rog. Exact, tre donne, tre, Vedo con piacere che sono tre signore e tutte abbiamo una rappresentanza femminile molto eh, qualificata. Am constatat cu plăcere că sunt trei doamne alături de mine astăzi. Suntem majoritatea doamne aici la, la prezidiu. În primul rând, doamna Reinhilde Föchelers, care ne va prezenta o sinteză cu privire la potențialul impact al Brexitului asupra programului Orizont Europa. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat aici astăzi ca să vorbim despre impactul Brexitului și uh, influențele sale asupra programului Orizont Europa. Bineînțeles, în continuare este dificil să discuți despre Brexit pentru că există atât de multă nesiguranță vis-a-vis -vis de uh, cum va evolua acest proces. Din, de aceste, dificil să spunem care va fi impactul acestui proces asupra programului. Contribuția mea este să vă arăt puțin cam cum va trebui să se dezvolte programul Orizont Europa într-o situație ideală când suntem UE27. Deci voi prezenta mai degrabă cum mi-aș dori eu să evolueze programul Orizont Europa pe viitor. În primul și în primul rând, vreau să vă prezint câteva fapte pe post de introducere. Vrem să identificăm mai bine care este mediul global în domeniul cercetării. În ce mediu operează acest program Orizont Europa? De asemenea, dorim să vedem cum devine din ce în ce mai multipolară lumea cercetării pe mapamon. Bineînțeles, SUA este în avangardă și, de asemenea, China este în ascendență. Uniunea Europeană și zona de cercetare europeană este un pol destul de mare, mai ales din punct de vedere cantitativ. Se, adică, prin în urmă SUA în ceea ce privește cercetare de ultima generație, dar este mai puțin dinamică decât China, decât China, îmi cer scuze. în lumea cercetării multipolară, apoi mai sunt și alte implicații, care este poziția Europei pe viitor. Aici dorim să vedem cât de importantă este Europa în lumea multipolară a cercetării și cât de important este să fii în avangarda a cercetării. Sunt două căi importante către excelență. Fie să ai posibilitatea de a atrage cel mai bun talent, oriunde ar fi ei, ei trebuie să fie atrași în Europa ca să pună omorul la excelență. Și în al doilea rând este important să învățăm de la celelalte poluri și un al doilea mecanism important pentru viitorul Europei în lumea multipolară a viitorului cercetării este să colaborăm în mod activ în domeniul cercetării, să putem colabora cu cele mai bune talente oriunde se află ele pe lume. Deci nu doar să îi aducem aici, ci și să colaborăm cu ei chiar dacă se află altundeva. Sunt două mecanisme foarte importante așadar pentru a consolida excelența. Faptul că există o lume a cercetării multipolară, ce înseamnă? Dacă dorim să ne aflăm și noi în avangarda cercetării, trebuie să fim deschiși aici în Europa, pentru că este important nu doar pentru excelență, ci și deoarece va fi un impact și dincolo de lumea cercetării. va fi un impact asupra felului în care se situează industriile vis-a-vis de Europa, dacă vin aici, dacă angajează aici și mai departe. Vom sublinea că în această lume a cercetării multipolară, Europa trebuie să fie cât mai deschisă, să atragă talente și să colaboreze. Și atunci programul uh, cadru va fi influențat de toate aceste elemente. Și apoi vom vedea care sunt uh, implicațiile pentru Brexit, pentru Orizont Europa în contextul Brexitului, vreau să spun. Vă arăt câteva grafice, câteva tabele, câteva cifre. În primul slide ce vedem? Care este noua geografie a cercetării? Unde se creează cea mai multă excelență la nivel global? Care este poziția Europei cu și fără Regatul Unit? Europa, ca proporție din cele mai citate publicații, aceasta este măsura pe care o folosim pentru excelență în știință, cine publică cel mai, cele mai citate studii, am văzut că de-a lungul timpului Europa nu s-a descurcat destul de pro- nu s-a descurcat prost deloc. Că avem cam aceeași dimensiune ca SUA, dar bineînțeles SUA este în, pe primul loc. Dacă comparăm de-a lungul timpului, constatăm că a crescut foarte mult China. Deoarece China crește, celal- ceilalți poli, bineînțeles, au de pierdut. Dar în principal SUA a pierdut, deoarece SUA a făcut mai mult loc polului chinez. SUA a avut cel mai mult de pierdut așadar, a pierdut din proporția de publicații cele mai citate. Bineînțeles, SUA totuși este cea mai mare țară care are cel mai mare număr de cele mai citate publicații. Veștile sunt bune și pentru Europa, vreau să spunez acest lucru. Europa este un actor foarte important și în ceea ce privește excelența. Europa a reușit, de fapt, să își mențină poziția relativă de-a lungul timpului, după cum ați văzut, a trebuit să piardă mai puțin decât Europa în favoarea Chinei. Aici este vorba de Uniunea Europeană în total. Am calculat cu și fără Regatul Unit și, bineînțeles, Regatul Unit este un uh, jucător important, uh, își aduce contribuția foarte importantă, deci vom, vom pierde foarte mult în momentul în care ne părăsește Regatul Unit. Dar, după cum vedeți, distribuția este destul de echilibrată în diversele țări și de-a lungul timpului, credintele celelalte țări au câștigat și ele destul de mult Per total, în ceea ce privește excelența, Europa este un pol important alături de celelalte. Dar, în mod clar, China își uh, mărește proporția în această lume multipolară și pe viitor cu siguranță va crește și mai mult, deci Europa va trebui să-și apere poziția la frontieră, în avangardă cum ne consolidăm poziția de excelență, cum obținem cercetare de ex- excelentă în Europa. Sunt două mecanisme foarte importante care permit acest lucru, prin care națiunile, statele noastre membre pot să rămână în avangarda excelenței. Abilitatea de a atrage talentul științific oriunde s-ar afla. Deci mobilitatea persoanelor este un element esențial către creșterea excelenței. În stânga vedeți câteva țări, câți, uh, au, câți uh, cercetători pot atrage din uh, străinătate. După cum vedeți, Elveția este lider în fluxuri nete. Regatul Unit, de asemenea, este destul de deschis în mod tradițional. Uh, față de noi veniți. Germania, Franța, bineînțeles, sunt țări mai mari și au o proporție semnificativă, cu toate că în cifra absolută este mai mică. Deschiderea ajută la creșterea excelenței. Asta se vede în partea dreaptă. Aici se vede calitatea cercetătorilor atrași. Un număr mai mare de 1 înseamnă că persoanele atrase înregistrează scoruri peste medie în ceea ce privește excelența. Cu cât este mai mare diferența față de 1, cu atât este mai bun cercetătorul. În SUA. SUA peste tot uh, are scor peste 1. Întotdeauna este peste media mondială. Dar tipul de cercetători care pot fi atrași în SUA este mai mare decât cei care chiar rămân. Motivul pentru care SUA este în avangardă este că reușește să atragă cercetători talentați mai bine decât ceilalți. Deci este un cerc uh, vicios, uh, atrage top uh, pentru că ești în top și ei vor să rămână acolo pentru că ești în top. Există și mobilitate în sensul ieșirii. Ai de câștigat și de pe urma acestei mobilități a talentelor. Un alt bun exemplu în Europa este exemplul Elveției. V-am spus că de buni sunt să atragă cercetătorii talentați, dar în același timp îi atrag pe cei mai buni dintre cei talentați. Și aici proporția lor este mult mai mare față de celelalte cifre. care ar fi motivul pentru care Elveția se descurcă atât de bine. Atrage cei mai buni, tal, cel mai talentați cercetători. Și la Regatul Unit stau lucrurile la fel. Sistemul este făcut în așa fel încât să atragă cel mai, cei mai buni cercetători. Sistemul lor este construit în acest sens. Și, de fapt, Brexitul probabil că va fi o problemă pentru ei în acest sens. China este un alt exemplu și aici povestea este alta. În China intră foarte multă lume, dar în același timp e vorba de foarte mulți oameni care se întorc în China, cetățeni chinezi. Sunt buni dar în medie, dar nu la fel de buni precum cei pe care atrage SUA. Pentru China, calitatea fluxurilor externe, chinezii care pleacă altundeva ca să lucreze în cercetare, este mult mai mare. China practic își um, crește excelența prin a-i trimite pe cei mai talentați cercetători și sperând că ei probabil se vor întoarce în cele din urmă. Deocamdată aceasta, acesta este cel mai important factor aici. Din fericire, mulți dintre acești chinezi pleacă în SUA și acolo uh, este clenciul acestui cerc vicios între China și SUA. Importantă este deschiderea față de talent, pentru că asta este o metodă prin care se consolidează excelența și uh, posibilitatea de a menține cercetătorii în țară. Un alt mecanism foarte important pentru creșterea excelenței este abilitatea de a coopera. Nu e nevoie, voie întotdeauna să aduci cercetători talentați în țară, ci să cooperezi cu ei oriunde s-ar afla. Deci cooperarea internațională, din nou, este un mecanism important către excelență. Știu că s-a desfășurat foarte multă colaborare internațională în domeniul științific, iar colaborarea științifică internațională a dus la o creștere a calității rezultatelor științifice decât în situația în care studiile au avut loc doar la nivel național, fără colaborare internațională. Aici avem un exemplu în ceea ce privește uh, cercetarea biomedicală, Franța, Germania și mai departe. E vorba de calitatea copublicațiilor între Germania și Regatul Unit. După cum vedeți, calitatea acestor copublicații este de șapte ori mai mare decât ceea ce ne așteptam. Deci dacă polurile de top lucrează împreună, se creează excelență. Ce sugerăm noi per total? Este extrem de important să fim în avantgardă, să fim un pol central în lumea cercetării, în lumea științei și de aceea este important să fim deschiși și să putem colabora pe plan internațional. Următoarea întrebare este în ce măsură instrumentele noastre de politică permit acest lucru, mai ales programul cadru. În ce măsură permit uh, instrumentele noastre excelența și permit atragerea talentelor și colaborarea internațională? În primul rând, dacă analizăm proiectele de colaborare, mai ales din pilonul cu privire la provocări de societate, există o proporție foarte mică de colaborări în afara Europei pe această temă. Colaborarea în programul cadru 7 este intraeuropeană, nu între Europa și alte părți. Colaborarea cu părți terțe este destul de restrânsă, sau a fost destul de restrânsă în trecut. Există foarte multă colaborare în interiorul Europei și programul cadru asta încurajează. Uh, creează stimulente adiționale pentru colaborarea în sânul Uniunii Europene între diversele state membre. Apoi întrebarea este ce se întâmplă după Brexit, dacă ce se întâmplă după Brexit. Cine va avea de pierdut în momentul în care nu mai poate colabora ca înainte cu Regatul Unit, cu cine va avea, se va afla într-o situație mai dificilă în ce privește colaborarea. De deci aceea am analizat proiectele de colaborare în FP7 cu Regatul Unit și care țări colaborează mai mult cu Regatul Unit decât altele. Țările mai puternice, de exemplu Danemarca, Norvegia, Olanda, Germania, Elveția, au colaborări foarte strânse cu Regatul Unit și apoi dacă Regatul Unit pleacă, atunci aceste țări vor avea o problemă. Și Irlanda, dar acolo clar E vorba și de un efect de frontieră, de vecinătate. Iată deci care sunt țările care ar fi afectate. Nu e doar uh, vorba de Regatul Unit care avea de pierdut, pentru că nu va putea să colaboreze mai mult cu Europa, ci și țările europene vor avea de pierdut. Colaborarea va fi mult mai dificilă un alt mecanism pe care l-am identificat este abilitatea de a atrage deci, um, cercetători talentați, măsura în care FP7 permite acest lucru, atragerea cercetătorilor. Consiliul European de Cercetare are un rol de jucat aici. E vorba de un grant acordat cercetătorilor individual care le permite să fie mobili. Iar acesta este un mecanism prin care talentul poate să, uh, tal, persoanele talentate se pot uh, plimba de colo-colo. În Centrul European privind, în Consiliul European al Cercetării există o, o concentrare foarte mare pe excelență. Regatul Unit este un mare jucător aici și succesul se bazează în principal pe posibilitatea, capabilitatea Regatului Unit de a atrage persoane talentate și atunci Regatul Unit va avea foarte mult de pierdut în momentul în care este în Uniunea Europeană pentru că nu va putea atrage cercetători la fel de bine ca înainte. Țările care trimit uh, cercetători către Regatul Unit sunt Italia, Germania, Spania și, <clears throat> încă o dată, vorbim despre acele țări care, într-o oarecare măsură, au mai puține posibilități de a trimite cele mai bune talente către Regatul Unit și apoi să le re recruteze. Programul cadru a permis uh, atragerea de talente, după cum spuneam. Um, Regatul Unit este un ajutor important, iar Brexitul va avea multe implicații în acest sens. Acesta este ultimul meu slide. Care sunt implicațiile Brexitului uh, pentru Horizon Europe Este foarte important să ne concentrăm pe construcția de excelență, pentru că numai în felul acesta putem să facem uh, o poziție la frontieră, așadar focus pe excelență, dar trebuie să ne implicăm și în globalizare, în deschidere, în atragerea de talente și colaborarea cu cei mai buni parteneri. Uh, toate acestea mm, fac parte din Uniunea Europeană, dar mă refer și la țări asociate și la um, țări terțe. Care va fi rolul pe care îl va juca Regatul Unit? Va fi o țară asociată, o țară terță? În fine, ceea ce contează este să fim suficient de deschiși astfel încât să atragem în continuare talente și să colaborăm în continuare pentru că, de fapt, în felul acesta putem să creăm excelență și să rămânem lideri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă profesor, pentru această imagine de ansamblu pe care ne-ați oferit-o. Și uh, pentru că ne-ați arătat care ar putea fi consecințele Brexitului asupra programului Horizon Europe și în ceea ce privește potențialul nostru. Acum uh, îi dau cuvântul uh, profesorului Catherine Mace, care ne va vorbi despre impactul Brexitului asupra programului Horizon Europe. Este vorba în special de uh, organizațiile pentru cercetare și tehnologie europene, RTOs. Vă rog, aveți cuvântul. Yes. Okay, here we go. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting us to the... Um, bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invent, uh, invitație. Uh, reprezint Liga Universităților uh, Europene pentru Cercetare. Suntem uh, 32 de uh, universități. Avem uh, cinci membri din Regatul Unit și doi din uh, Elveția. Nu știu dacă se poate citi pe acest slide uh, acest lucru, dar um, iată, acestea sunt universitățile. Cambridge, Oxford, Imperial College London, University College London, Edinburgh University, iar în Elveția cea de la Geneva și cea din Zurich. Menționez acest lucru pentru că sunt asociate organizațiilor noastre și, de asemenea, uh, în acest fel contribuie la program. Suntem o organizație care se implică în dezvoltarea de politici, uh, de consultanță aici la Bruxelles, în uh, multe domenii, precum ar fi cercetare, educație, educație la nivel înalt și aspecte care vizează inovația. Tocmai m-am întors de la o adunare a rectorilor, cei 23 de rectori ai acestor universități. Întâlnirea a avut loc la Dublin weekendul trecut iar um, membrii din Regatul Unit au fost prezenți și s-au implicat uh, la modul foarte activ. Au avut loc, au avut loc discuții interesante, așa cum am tot avut în 2016, iar Brexitul a fost de atunci uh, pe ordinea de zi a fiecarei adunări a rectorilor. Asta pentru a vă face o idee cât de important acest subiect este pentru, uh, este pentru noi și pentru membri. Membrii din Regatul Unit doresc să rămână membri ai organizației noastre, doresc să își continue asocierea cu programul cadru și, uh, din punctul nostru de vedere, sunt bineveniți și sunt uh, parteneri necesari în uh, cadrul asociației noastre. Și sigur că vor rămâne în rețeaua noastră. Acestea fiind spuse, au, există parteneriate în Europa cu universități de peste tot pentru a încerca să păstrăm legăturile care sunt dorite pentru viitor în perioada de după Brexit. Așadar, permiteți-mi să trec la uh, subiect direct, pentru că nimic nu s-a schimbat uh, de la prima declarație a noastră din 2016, care a fost făcută la scurt timp după referendum. Sprijinim membrii noștri din Regatul Unit în continuare, îi vom sprijini uh, pentru a se angaja în continuare în proiectele din Europa și uh, sperăm ca rezultatele negocierilor dintre Regatul Unit uh, și Uniunea Europeană să permită continuarea cooperării noastre. Pentru noi este important ca aceștia să rămână activi, să colaborăm în continuare cu membrii din Regatul Unit. Este o chestiune care vizează câștiguri de ambele părți. Pentru noi, uh, dacă nu se va proceda așa, toată lumea va avea de pierdut. Așa de simplu stau lucrurile. Am uh, repetat acest mesaj L-am elaborat într-o declarație uh, pe care am făcut-o în mai, imediat după ce uh, doamna May uh, a ținut un discurs în care a reafirmat dorința UK-ului de a avea o asociere completă cu Horizon Europe și după Brexit. Noi considerăm că cele mai importante probleme ale lumii vor fi rezolvate în final de către universități, precum și de alți academicieni, printr-o colaborare eficientă transfrontalieră, aplicându-se științe deschise și inovații deschise într-o manieră ă, deschisă pentru întreaga lume. Așadar, acesta este calea pentru a merge înainte, iar Regatul Unit va putea să fie un contributor cheie la proiectele din domeniul științific. Iar pentru noi este foarte important să continuăm pe acest drum. facem apele la Regatul Unit și la guvernul acestuia, precum și la cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, să transforme uh, cercetarea și dezvoltarea, precum și știința, în uh, prioritatea a Uniunii Europene, astfel încât Regatul Unit să poată participa la toate instrumentele și elementele din domeniul cercetării uh, europene după Brexit. Recunoaștem uh, că este dificil de realizat așa ceva, Cred că am mers puțin cam repede, spune vorbitoarea. Trebuie să se înregistreze progrese uh, în negocierile uh, pentru Brexit în multe direcții, dar uh, până la urmă este vorba despre mobilitatea personalului academic, a cercetătorilor, care rămân uh, elemente esențiale pentru noi. Trebuie să ne asigurăm așadar că colaborarea cu ei va fi posibilă și după Brexit. După declarația doamnei mei în iunie, în uh, iulie au fost emise 10 mesaje cheie în contextul Horizon Europe. Salutăm uh, propunerea Comisiei Europene și, de asemenea, am uh, făcut comentarii și cu privire la proiectul de raport redactat de domnii Nica și Elard. Unul dintre mesajele cheie a fost acela de a spori colaborarea internațională și salutăm uh, planurile Comisiei Europene de a proceda în acest fel în uh, cadrul Horizon Europe. De asemenea, ne dorim uh, colaborări asociate cu toate țările care sunt apropiate Uniunii Europene, inclusiv Elveția și Regatul Unit. Dorim să le dăm acestora acces de plin la Horizon Europe. Elveția uh, trebuie să aibă posibilitatea să se asocieze în aceleași condiții ca și în trecut și Regatul Unit ar trebui să fie capabilă să intre în uh, relații de asociere în anumite condiții financiare și de altă natură, și în mesajele noastre cheie transmise în iulie am uh, înaintat niște amendamente astfel încât regulile de asociere să reflecte poziția noastră. Am spus de asemenea că organizația noastră nu sprijină limitarea accesului la uh, anumite programe pentru beneficiari, cum ar fi ERC sau uh, altele, pentru un număr mic de țări asociate. Astfel, ajung la concluzia la care am uh, ajuns și ceva mai devreme, pe 8 noiembrie, și anume că am făcut acest lucru împreună cu alte 13 uh, asociații europene care reprezintă universități europene. Deci, pe lângă LERU, organizația noastră, au mai fost și alte uh, organizații precum Caesar, Quimbra, Unica, Tegelt și multe altele. Acestea reprezintă un spectru larg de universități din Europa. Suntem îngrijorați uh, că evoluțiile recente ale negocierilor uh, ar putea să submineze obiectivele fundamentale ale programului cadru. Și, uh, după cum se spune în text, considerăm că programul cadru ar trebui um, să continue standardele de excelență în Europa. Cred că este greitor uh, faptul că un, comisar, uh, un fost comisar european a spus că Horizon Europe ar trebui să rămână Horizon Europe și că nu ar trebui să se permită să uh, se transforme într-un program de genul Cohesion Europe, o Europa, un program de coeziune pentru Europa. Suntem împotriva propunerilor de excludere a programelor uh, pentru beneficiari unici uh, din țări terțe iar dacă informațiile mele sunt corecte, articolul 12 a fost uh, adoptat la ITRE în această dimineață și acesta ne îngrijorează. Permiteți-mi să mai fac o ultimă observație cu privire la calendar. Solicităm instituțiilor să acționeze cât mai rapid Sigur că acest lucru depinde de negocierile politice și de modul în care se desfășoară acestea cu privire la Brexit, dar există câteva puncte uh, importante uh, în Horizon Europe care uh, trebuie abordate. Ar fi rău dacă Horizon Europe ar debuta târziu. Într-o oarecare măsură, acesta a fost cazul Horizon 2020 și nu a fost o situație ideală. Înțelegem că ar putea să existe probleme în asocierea cu Regatul Unit, dar sperăm că această perioadă de tranziție va fi cât mai scurtă și că această lacună va fi depășită cât mai rapid. Este clar că orice se va întâmpla după summit ce se va întâmpla după summitul din duminica aceasta, ce se va întâmpla uh, la Parlamentul uh, din Regatul Unit. Ei bine, toate aceste evoluții vor influența modul în care vor evolua următoarele faze ale Brexitului și Brexitul pe care îl vom obține până în final. Sperăm însă că toate părțile vor înțelege că un câștig uh, timpuriu și bun pentru cercetare, va transmite un semnal pozitiv pentru restul relațiilor între Regatul Unit și Uniunea Europeană pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grație, grație anche a lei. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru acest raport. După cum vedeți, a fost și aplaudată, așadar a fost bine primită uh, discursul dumneavoastră și a treia oratoare este doamna profesor Elizabeth Kuiper, Sper că am pronunțat corect numele, probabil că nu uh, și îmi cer scuze pentru acest lucru. Ea va vorbi despre implicațiile Brexitului, perspective uh, pentru cercetarea europeană uh, industrială. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, și mulțumesc de asemenea Comisiei pentru faptul că uh, ne-a invitat uh, în această după-amiază. Sunt foarte bucuroasă să vă ofer perspectiva industriei farma. Pentru noi reprezentăm asociațiile comerciale uh, și uh, organizațiile naționale, ceea ce înseamnă că încă de la bun început suntem în contact cu colegii noștri uh, din Regnatul Unit, dar și cu asociațiile din sectorul farmaceutic și cred că trebuie să strângem rândurile și să rămânem mereu împreună. Perspectiva de business este una foarte importantă, pentru că costurile industriale uh, Um, atunci când vorbim despre mișcările care au loc în contextul Brexitului sunt foarte importante. Pentru noi, uh, care reprezentăm o industrie care îi pasă foarte mult de pacienți și de perspectiva sănătății publice, e bine, uh, din acest motiv noi am spus mereu că sectorul nostru este diferit. Din acest motiv am încercat să mm, discutăm cu domnul Barnier de la bun început și să-i spunem că mm, noi nu negăm politica pentru că Brexitul nu este business as usual, dar că considerăm că ar trebui ca negocierile să, și colaborarea cu Regatul Unit să continue. Suntem nerăbdători să includem uh, sectorul nostru în declarația politică care va fi adoptată duminică, pentru că mm, considerăm că sectorul nostru este unul special, după cum spuneam, din cauza perspectivei pacienților și a sănătății publice și considerăm că este important să uh, subliniem acest lucru prin declarația politică pentru a putea construi uh, și a ne baza pe aceasta în negocierile viitoare care vizează relația dintre Uniunea Europeană de 27 și Regatul Unit după Brexit. Vă voi prezenta o imagine pagina de ansamblu și câteva informații cu privire la situația actuală și vă voi spune de ce este important ca sectorul nostru să continue colaborarea cu Regatul Unit. Cercetarea și dezvoltarea este importantă pentru industria noastră, este de fapt motorul pentru că este punctul de pornire pentru uh, dezvoltarea de medicamente. Motivul pentru care uh, vă prezint acest slide este pentru a vă face o impresie cu privire la uh, cheltuielile pe care le avem cu cercetarea și dezvoltarea în comparație cu alte sectoare. Vorbim de 35 de miliarde în Europa și de un număr de angajați de 745 de mii de persoane care lucrează în Europa în sectorul nostru. Asta pentru a vă face o impresie cu privire la cifre. Încă de la bun început, uh, pe lângă faptul că trebuie să ne uh, concentrăm pe aspectele uh, care vizează lanțul de aprovizionare, noi lucrăm mult cu companiile care sunt membre în asociația noastră, pentru că noi ne-am pregătit pentru un scenariu fără acord în ceea ce privește Brexitul. Și sigur că vor apărea foarte multe schimbări. În fiecare lună, 45 de milioane de um, medicamente vin uh, din Regatul către Uniunea Europeană și um, cifrele sunt impresionante. Uh, acest lanț de aprovizionare ne îngrijorează și uh, cercetarea a fost un alt punct de pe ordinea de zi pe care ne-am concentrat pentru că ar trebui să fie uh, păstrată, mai ales fiind vorba despre o industrie care are o perspectivă globală. Uniunea Europeană este importantă, dar în contextul uh, datelor interesante pe care vi le-au prezentat colegele mele înainte, nu are sens pentru industria noastră, care reprezintă o perspectivă globală, să vorbească despre o țară și despre UE27 uh, în, din perspective diferite atâta vreme cât în ultimii ani au colaborat. Regatul Unit este un actor cheie și asta arată de ce este atât important să continuăm să colaborăm. Pentru că Regatul Unit constă uh, din 10% în Regatul Unit se găsește 10% din producția totală a Uniunii Europene și uh, Regatul Unit contribuie cu aproximativ 20% uh, la cercetarea și dezvoltarea totală din Uniunea Europeană. Regatul Unit a fost primul stat membru care a avut un ministru specific de resort în trecut, cred că este vorba de anul 2014, și un uh, minister care era uh, dedicat științelor vieții. Uh, Regatul Unit a fost important la nivel european în această privință, de asemenea a jucat un rol important la Consiliul de Ministri, la Consiliul Europei și ar fi important să păstrăm această direcție și legătura respectivă. De asemenea, în contextul uh, alegerilor europene care urmează anul viitor, trebuie să ne gândim uh, care sunt nevoile uh, Comisiei Europene și ce e important pe Europa. Pentru Europa este important ca fiecare euro care uh, um, este, vine de la Fondul de Investiții Europene să atragă alți 6 euro din fonduri private. De aceea, cercetarea și dezvoltarea europeană este foarte importantă. Deci termenii retragerii Uniunii uh, Marii Britanii care vor fi adoptate uh, nu ne împiedică să sperăm că Marea Britanie va fi inclusă în continuare în spațiul de cercetare. Sectorul nostru al științelor vieții va rămâne în continuare competitiv. Sperăm acest lucru. Marea Britanie joacă un rol uh, semnificativ, 25% din activitatea de cercetare din 2007-2016 a avut loc acolo. Marea Britanie, de asemenea, are capacități de cercetare unice care întăresc știința din Uniunea Europeană, pentru că este un drum uh, dus cu două benzi <clears throat> și Uniunea Europeană beneficiază și uh, Uh, Marea Britanie beneficiază de fondurile europene. Și vreau să vă dau două exemple. Centrul Maryland și Institutul, care sunt renumite în ceea ce spuneau și colegii mai devreme, au un rol important de jucat pentru cercetarea din Marea Britanie, pentru cercetătorii care au accesat fondurile europene împreună cu Comisia Europeană, nu sunt cele mai mari parteneriate public Uh, privat în domeniul cercetării pentru medicamente. Deci asta arată cum se poate colabora, că există un echilibru foarte clar între universități, cercetători și investițiile private. Și este un ecosistem extrem de interesant care a fost creat ca urmare. Și trebuie să menținem această legătură și după Brexit. Cred de asemenea că e important să menționăm capitalul de risc care uh, e pus la dispoziție și care asigură uh, câștiguri financiare importante pentru fondurile europene de investiții. Pe lângă impactul uh, asupra Brexitului, Brexitul nu are un impact nu numai asupra cercetării și dezvoltării, ci și asupra mobilității cercetătorilor pentru că foarte multe activități vor continua și companiile farmaceutice, care sunt uh, companii globale, care au angajat extrem de mulți oameni, trebuie să mențină această flexibilitate după Brexit, flexibilitatea la nivel mondial, ca să se asigure că nu în afara politicii EU27 și Marea Britanie vor colabora în continuare iar migrația și mobilitatea oamenilor de știință și a cercetătorilor nu va fi o piedică în calea dezvoltării carierelor lor. Și nu e, mai ales dacă Marea Britanie va deveni o țară terță față de Uniunea Europeană. Deci, firmele farmaceutice ce susțin această libertate de mișcare, după părerea noastră, ar trebui să se ia o hotărâre rapidă și clară ca să vedem cum, uh, ce ne aduce acordul final de retragere, ca să putem analiza situația în detaliu. Înainte de a închide, încheia acest acord, uh, trebuie să ne gândim ceva, care vor fi consecințele atât pentru cercetare cât și pentru mobilitate. Însă unele din exemple din Marea Britanie nu ne dau multă speranță apropo de uh, flexibilitatea și rapiditatea procedurii. Deci dacă omul de știință poate să meargă în Marea Britanie sau într-o țară din Uniunea Europeană și să, să asume o poziție globală, procedura în sine n-ar trebui uh, să uh, uh eu știu, să, să te dea la o parte, mai ales dacă vrei să te duci ca cercetător în domeniul științelor vieții. Pentru că cercetătorul trebuie să ia o hotărâre clară și pragmatică. Noi ne bazăm pe un personal științific de mare calitate, iar mobilitatea lor este extrem de importantă. Nu numai pentru cercetători, dar și pentru viitoarele generații de care trebuie să avem grijă. <clears throat> E vorba de 65.000 de studenți din statele din Uniunea Europeană care sunt deja înregistrați în instituțiile de învățământ superior din Marea Britanie și probabil vreo 5600 sunt uh, studenți la masterat. Deci iată despre ce cifre vorbim. E important să menținem acest context pentru generațiile viitoare. Firește, <clears throat> știm că peste câteva zile se va ajunge la un acord final privind acordul de retrage, urmează și o declarație politică și știu că la comisia noastră astăzi s-a votat Orizont 2020, deci trebuie să și Consiliul va discuta niște părți din acest acord, dar Consiliul urmărește cu atenție <clears throat> evoluția situației ca să se asigure că în Marea Britanie va putea participa la Orizont 2020 ca atare. Și să sperăm că o să se ajungă la o hotărâre de bun simț în Marea Britanie. Pentru că nu neapărat Consiliul trebuie să discute chestia asta, ci e vorba de cei de acolo. Și să sperăm că o să domine bunul simț și pentru că dacă Marea Britanie nu va mai fi, eu știu, la conducerea unor proiecte, nu vor fi situația să blocheze orice fel de proiect, adică să vadă lucrurile mai politic. Participarea la Orizont Europa, participarea la Banca de Investiții uh, a Uniunii Europene în contextul mobilității cercetătorilor și a cercetării și dezvoltare este extrem de important pentru domeniul nostru, nu numai pentru noi ca industrie sau ca afacere, ci pentru pacienți și pentru sănătatea publică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această interesantă prezentare. Mulțumim și pentru concluziile care au menționat angajamentele viitoare <clears throat> Și acum o să dau cuvântul participanților la discuție. Domnul Nica, am vorbit despre Orizont Europa, am adoptat acest proiect astăzi. Domnul Nica a fost raportor. În primul rând aș vrea să spun, să-i mulțumesc foarte mult vorbitorilor. Sunt absolut de acord cu ce s-a spus. Acesta este adevărul. M-aș simți mai bine dacă aș fi putut să văd aceste prezentări, să le vadă lumea în Marea Britanie înainte de referendumul pentru Brexit. Eu cred că votul a fost orb, cel puțin din perspectiva cercetării și dezvoltării, pentru că acum, <clears throat> la doi ani, suntem în situația în care evaluăm care vor fi daunele care vor fi consecințele, care vor fi consecințele uh, cu unor termen cum ar fi dacă, cum, ce fel. Adevărul e doar unul singur, nu Parlamentul European. Uh, este cel care uh, să spună ce trebuie făcut. Uh, guvernul Marii Britanii trebuie să spună ce trebuie să facă. Ei au început procesul, iar Parlamentul uh, astăzi a hotărât în unanimitate uh, cu toate grupurile politice au fost de acord cu această hotărâre. Nu mi-aduc aminte când s-a mai întâmplat așa ultima dată în Parlamentul European, dar votul nostru a fost cu ok cu, cu Marea Britanie ca stat membru. Marea Britanie e, face parte din Orizont 2020. Dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană și iese din orizont 2020 sau uh, hotărăsc să facă o cooperare cu instituțiile Uniunii Europene și să facă parte din Orizont 2020, în ce măsură, cu ce statut, în ce condiții. Nu noi suntem cei care hotărâm, ci Guvernul Marii Britanii. De aceea pot să spun că băteți la niște uși deschise. Suntem de acord cu tot ce a spus, dar nu mai ție de competența noastră. Și spun asta ca raportor. Firește că m-am întâlnit cu Guvernul Marii Britanii, m-am întâlnit cu toate organizațiile. Nu cu, cu Guild, cu Caesar, cu alții. Cu mulți. Și toată lumea mi-a spus același lucru. Că o să fie prost, foarte prost pentru ambele părți dacă Marea Britanie nu mai face parte din Orizont 2020, care vor fi consecințele pentru universități, pentru diverse domenii, pentru industrii și așa mai departe. Dar ce putem noi să facem? Cum spuneam, nu mai e de competența noastră. Noi nu avem puterea să facem nimic. Noi suntem cei care am hotărât până atâta vreme cât puteam să hotărâm și am hotărât că Marea Britanie face parte din Orizont 2020. Dacă Marea Britanie dorește să se retragă sau să continue să fie parte, ea este cea care decide. Dar există un dar. În discuțiile cu oficialii britanici am auzit ideea aceasta a culesului și a alesului adică o să fim gata prin lobby-ul nostru, prin eforturile noastre să îi convinge pe partenerii europeni că ceea ce e important pentru noi, pentru Marea Britanie, o să negociem, o să fie parte din program, iar pentru restul nu vom face acest lucru. Vorbeați despre libera circulație a cercetătorilor uh, o valoare esențială a Uniunii Europene este libera circulație a tuturor cetățenilor, cercetători, uh, doctori, oricare. Deci a, suntem aici pe o cale greșită. Însă nu știu care sunt negocierile, însă vreau să folosesc acest prilej să vă mai întreb încă o dată, să, să vă mai rog încă o dată să abordați Guvernul Marii Britaniei și să începeți niște negocieri responsabile. Am discutat cu Michel Barnier, cu colegii, uneori cu Guy Verhofstadt și de la ei am auzit uh, lucruri nu foarte încurajatoare din păcate. În felul ăsta aveți o imagine completă din perspectiva mea personală asupra Brexitului. Vreau să mă asigur că nimeni, nimeni din Parlamentul European n-a avut o poziție diferită. Uh, Horizon Europe astăzi în, a fost votată în unanimitate de toate grupurile politice astăzi la ITRE cu Marea Britanie ca stat membru. Deci nu vă gândiți la Orizont Europa sau la o, a, alte condiții pentru statele asociate sau la țările terțe, ca să vedeți unde este locul Marii Britanii. Locul Marii Britanie, dacă hotăr, Marea Britanie hotărăște să iasă din Uniunea Europeană, este când o să apară momentul, starea finală, etapa finală a negocierilor. Asta este adevărul. Vreau să spun lucrurile astea foarte clar. Sigur, apreciez eforturile dumneavoastră, dar încercați aici să faceți lobby. Faceți lobby la uși deschise. Noi am făcut ce considerăm că e corect. Adică am recunoscut faptul că Marea Britanie este stat membru al Uniunii Europene și face parte din Horizon Europe. Vrem să spunem clar că dacă Marea Britanie Uh, vrea să plece, termenii și condițiile sunt uh, de competența uh, guvernului Marii Britanii. Mi-am de făcut câteva comentarii legate de excelență. În raportul nostru pentru Horizon Europe am accentuat criteriul excelenței ca să devină mai vizibil, dar și mai transparent în același timp. Să putem să le arătăm tuturor de ce s-a selectat un proiect, care a fost baza de selecție ca să există informații mai bune pentru toată lumea. Iată, asta a fost cererea de proiecte, astea sunt rezultatele. Uh, deci toate proiectele care uh, au fost uh, selectate se pot vedea într-o manieră transparentă de către toată lumea. E un pas foarte important înainte și trebuie să salutați acest pas. este un proces extrem de transparent care a fost aprobat astăzi de Parlamentul European. Și apoi sunt criterii clare pentru ce, ce poate face cineva dacă e nemulțumit uh, cu rezultatul, uh, nemulțumit de rezultatul procesului de evaluare. Să vedem cine sunt membrii Comisiei de Contestații. Uh, nu? Nu contează să clamăm excelența, trebuie să fim siguri că acest criteriu al excelenței uh, există și este aplicabil. Este singurul criteriu. Nu se bazează pe nimic altceva. Și cred că noi vom susține uh, o asemenea abordare cu tărie. Și uh, să mai spus ceva despre Uh, monobeneficiari. Din păcate, Orizont Europa, uh, în Orizont Europa, banii vin de la Uniunea Europeană, de la contribuabilul european și trebuie să putem să explicăm cum cheltuim și cum alocăm banii. Iar cu asemenea beneficiar, banii sunt alocați cuiva care cere pentru proiectul respectiv niște bani și întrebarea este de ce ar trebui să-i dăm unui IMM care are, e poziționat undeva în lume, să ajutăm fix IMM-ul acela. Nu vreau să dau numele țării pentru că am făcut această greșeală în trecut și n-a fost binevenită greșeala mea. Dar dumneavoastră o să alegeți. Sunt foarte multe țări care așteaptă la rând și să participe la Orizont Europa. Una e să participe universitățile și institutele de cercetare pe, în proiecte de colaborare și altceva să dai un uh, grant de 50.000 de euro unui IMM. Și mai, unanimitatea celor prezenți aici au spus că nu credem că e potrivit să facem așa, pentru că au bani naționali, am fonduri naționale, asta e în primul rând. În al doilea rând, Există un criteriu explicit în Orizont 2020, eh, protecția intereselor financiare ale Uniunii. Trebuie să putem verifica și să avem instrumentele că puse la dispoziția curții de conturi ca să verifice ce se întâmplă cu banii. Deci dacă împrăștiem banii ăștia în toată lumea, eh, instrumentul ăsta pentru IMM-uri cu monobeneficiari, Trebuie să vedem cum uh, o să arate uh, când Curtea de Conturi Europeană o să se ducă în toată lumea să vadă cum s-au cheltuit 50.000 de euro. Nu e fezabil și lucrul ăsta s-a spus în timpul dezbaterilor. Deci restițiile pentru monobeneficiari se referă explicit numai pentru aceste două motive. 1. IMM-urile din lume N-are niciun sens să fie susținuți de banul european din Horizont uh, Europa și apoi protecția intereselor financiare și ce facem noi aici? Trebuie să ne asigurăm că, de fapt, Curtea Europeană de Conturi să poată verifica cum s-au cheltuit bani. Mă voi opri aici pentru că toate celelalte chestiuni aduse în discuție de dumneavoastră în prezentări sunt uh, binevenite, sunt susținute de noi toți și nu am ce, altceva de făcut. Sunt lângă mine doi colegi britanici eh, și în dreapta și în stânga. E, e trist. Ce se întâmplă e trist. Am auzit vocile universităților britanice, a cercet- institutelor de cercetări din Marea Britanie și am auzit de rău se simt. Am auzit care vor fi consecințele. Suntem conștienți de consecințe și pe partea europeană. Nu, unii zic că e o situație din care câștigă ambele părți, zic că e o situație din care pierd ambele părți. Nu știu care va fi rezultată. Sunt curios, dar știm care, care va fi rezultată pentru că uh, rezultatul negocierilor va fi supus Parlamentului European pentru apropierea pentru aprobarea supremă finală. Europa cu 27, eu știu, va fi cea trebuie să recunoaștem că nu trebuie să existe frontiere în calea cercetării. Cercetarea pe termen lung a cancerului sau dezvoltarea grafenului, unul dintre materialele viitorului, dezvoltarea care a început în Universitatea din Manchester. Iată diverse teme afectate. Băncile ce nu fac este că nu investesc pe termen lung acum pentru că capitalul trebuie să aibă o perspectivă pe șapte ani și acum prin Orizont Europa, tocmai despre investiții pe termen lung este vorba. Noi trebuie să încurajăm pe cercetătorii noștri să poată să circule liberi peste tot în Europa ca să poată stabili uh, ca să se poată stabili unde trebuie și să poată să desfășoare cercetare așa cum trebuie. Trebuie să colaborăm cu cele mai bune talente ale noastre. Și îi sunt recunoscătoare lui Dan pentru că Dan a insistat ca Orizont Europa, ca în Orizont Europa, Regatul Unit să fie un membru de plin și am votat pe această temă azi dimineață și toate grupurile politice ne-au sprijinit. Și eu sunt de acord că ce trebuie să facem este să ajungem la un vot popular pe condițiile finale ale acordului. Oamenii trebuie să poată să vot, să-și exprime vot, uh, opinia. Am vrut să merg la un canal de televiziune destul de bine stabilit, uh, destul de mare în Marea Britanie, ca să vorbesc despre fluxul energetic între Irlanda și Marea Britanie, interconectările între cele două. Ghiciți ce a făcut acel canal de televiziune înainte de referendum au fost atât de responsabili încât ce au făcut? Au prezentat în um, direct o persoană de la OCHIP care nega schimbările climatice. Și atunci îmi cer scuze că m-am întins atât cu vorba. Întrebarea mea este următoarea. În ce măsură credeți că vă ascultă guvernul britanic? Cealaltă Teresa este la Bruxelles, negociază chiar acum, dar Teresa aici de față nu suportă ideea că persoanele din circumscripție ei să sufere de pe urma Brexitului. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți. Încă o colegă din Marea Britanie va avea cuvântul acum, doamna Moody. Mulțumesc. Sunt un alt coleg britanic care este în favoarea rămânerii Regatului Unit în Uniunea Europeană. În cam aceeași perspectivă ca Teresa aș dori să mă exprim și eu. Revin asupra aspectului menționat, cele 45 de milioane și 37 de milioane de pachete de medicamente care reprezintă fluxul. Săptămâna trecută am discutat cu o echipă, cu o firmă par, um, farmaceutică. În momentul în care a avut loc atacul terorist de la concertul Arianei Grande din Manchester, nu existau suficiente bandaje speciale în uh, Manchester pentru a-i trata pe, uh, pe răniți și mulți dintre ei erau copii. La urma urmei, a trebuit să ne bazăm pe rezerve care ne-au fost aduse pe calea aerului și am putut să acordăm uh, îngrijirile necesare în decurs de câteva ore. Nimeni nu a trebuit să pună întrebări, eram uh, o parte integrantă a Uniunii Europene, nu a trebuit, nu a fost niciun fel de piedică în calea livrării acelor resurse și am putut să salvăm cât mai multe vieți, deci. A fost un argument extrem de convingător. Îi mulțumesc foarte mult și lui Dan, deoarece m-a suportat, l-am tot bătut la cap atât de mult. Am insistat ca Regatul Unit să fie cât mai implicat în orizont Europa și lui Dan îi mulțumesc din nou pentru acest lucru. Dan are perfectă dreptate. Nu Uniunea Europeană cauzează această problemă. Nu sunt uh, entitățile europene de vină. Pentru faptul că există diverse linii roșii. Eu sper, sincer, că rezultatul săptămânii acesteia va fi unul foarte bun. Vom putea include pe viitor și cercetarea și participarea la Orizont Europa pe viitor va fi cât mai bună. Aș mai trebui să fac câteva comentarii. V-ați referit la un scenariu în care nu există un acord. Există o majoritate absolută în uh, Casa Comunelor pentru ideea de, să, de a ne opune unui scenariu în care nu există o, un acord. Nu cred că ne vom uh, autoflagela în așa măsură încât să ajungem la situația în care nu avem un acord. Deci haideți să fim realiști. Pe această temă sper că vor avea câștig de cauză adulții. Deci va fi o oarecare un oarecare element de bun simț aici și să nu existe această idee de a șantaja Uniunea Europeană cu ideea unui scenariu fără acord. În ceea ce privește mobilitatea, și acesta este un punct pe care Dan are dreptate. Libertatea de, de circulație este un principiu general, care nu este chiar așa de nepopular în Regatul Unit. Când se fac sondaje directe pe tema libertății de circulație în uh, în relație cu Uniunea Europeană, ce spun cetățenii Regatului Unit? Peste 50%, sunt în favoarea acestui principiu. Lucrurile s-au mai schimbat de la referendum, dar nu atât de rău ca înainte. Lucrurile nu sunt chiar foarte rele. S-au vehiculat diverse idei, de exemplu, să se pună stop, să se pună capăt libertății de circulație. De asemenea, există o legătură și cu nivelul salariilor. În acest sector e vorba de mobilitatea absolvenților de studii superioare, avansate, care au un anumit nivel salarial. Și în Regatul Unit există anumite probleme în acest domeniu. Dar sunt de acord cu aspectul menționat uh, vis-a-vis -vis de Banca Europeană de Investiții, finanțarea și așa mai departe. Științele vieții și acestea sunt foarte importante. Sunt de acord cu Teresa. Ne bucură prezentarea dumneavoastră. Am lucrat cu mai multe organizații din domeniul acesta, m-am întâlnit cu ei, cu ele discuta cu ele și este un domeniu în care am putea avea de câștigat, de asemenea și în domeniul bolilor rare. Colaborarea nu poate duce decât la câștiguri. În concluzie, sunt de acord cu antevorbitorii mei. Realitatea situației actuale este ceva mai clară. Acordul de retragere în forma sa actuală nu cred că este o propunere suficient de bună pentru țara noastră. Nu consider că scenariul fără acord este o opțiune care va vedea lumina zilei. Prin urmare, nu prea rămân opțiuni. Și în punctul acela, mi se pare corect și că a fost sindicalist, trebuie să spun că nu aș putea fi de acord cu un acord final fără să revin în, cu propunerea în fața membrilor sindicatului să vedem să vedea că sunt de acord. De aceea trebuie să revenim cu propunerea în fața cetățenilor, să vedem dacă sunt de acord. Acum lucrurile au mai evoluat. Iată propunerea pe care o avem în față, iar, iată care sunt faptele. Este corect ca alegătorii să poată lua o decizie fiind informați. În orașele noastre universitare și în orașele noastre universitare, persoanele au votat, uh, cetățenii au votat covârșitor să rămânem. Au făcut acest lucru, deoarece universitățile au reușit să disemineze informații total sau în parte în comunitățile lor. Au reușit să explice care este situația. Pe viitor, dacă se diseminează din ce în ce mai multe informații, atunci situația va fi mai bună și astfel se va putea lua o decizie informată, iar acest lucru va reflecta interesele țării mele pe viitor. Vă mulțumesc! Grație colega Moody. Ora la... Îi mulțumim doamnei Moody și dau acum uh, cuvântul domnului Buloc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mi, toate prezentările mi s-au părut uh, interesante. Trei uh, cetățeni britanici uh, din afara Uniunii Europene care așteaptă să coopereze în continuare cu uh, dumneavoastră. Am uh, auzit uh, care sunt proiectele care sunt în desfășurare și care sunt implicațiile, respectiv care este impactul Brexitului asupra a, acestora. Am lucrat la Westminster și când uh, Marea Britanie nu s-a alăturat Uniunii Europene, ni s-a spus că va avea de suferit și că viitorul va fi unul îngrozitor. Nu ne-am uh, alăturat respectiv nu am uh, introdus moneda euro și nu s-a întâmplat așa. Suntem în continuare cea de-a cincea economie ca mărime în uh, lume. Imediat după referendum ni s-a spus că se vor pierde foarte multe locuri de muncă, că vor uh, exista bugete de urgență. E bine, nu s-a întâmplat nimic dintre toate, din toate acestea, pentru că toate erau uh, proiectate și uh, erau supoziții ale celor care doreau în continuare să rămânem în Uniunea Europeană. Dar uh, erau argumente politice la vremea respectivă. Uh, iată că nu s-a întâmplat așa. Astfel de lucruri se întâmplă totdeauna în uh, context de alegeri. Dar au greșit. Iar acum uh, vorbim despre lucruri asemănătoare. S-a vorbit despre logistică, despre lanț de aprovizionare. Eu am uh, lucrat 5 uh, ani ca director de politici la mm, Direcția pentru Logistică și Transport, care include elemente importante ale industriei lanțului de aprovizionare. Știu cum funcționează aceste lanțuri de aprovizionare și vă pot spune că aceste lucruri nu sunt atât de problematice precum au fost prezentate. Marea Britanie, de exemplu, deja are relații comerciale cu multe țări, Or, există organizații comerciale mondiale, deci acesta nu este o problemă, va fi depășită cu ușurință. Și chiar uh, mă gândesc că în cazul unui uh, acord, unui Brexit fără acord, pot exista acorduri uh, bilaterale, secundare, care să se înfăptuiască. Așadar, eu consider că toate aceste argumente nu uh, sunt veridice. Marea Britanie are un viitor în afara Uniunii Europene, bineînțeles colaborând cu aceasta și colaborând și cu restul lumii. Colegii mei îmi spun că au fost asaltați de alți deputați care erau îngrijorați de ieșirea din Uniunea Europeană. Ei bine, eu am fost uh, abordat de deputați și aceștia mi-au spus uh, ne-am dorit să plecăm și noi cu dumneavoastră. Deci uh, lobby-ul se face în ambele direcții. Aștept cu nerăbdare să văd care va fi viatorul nostru în afara Uniunii Europene. Iar mm, cele, un al doilea referendum nu mi se pare uh, posibil, pentru că s-a pierdut la primul referendum, care a fost uh, unul dintre cele mai mari uh, voturi uh, populare în Regatul Unit. Uh, nu a fost numai un referendum, a fost un referendum unde guvernul în mod explicit a spus că va implementa rezultatul acestuia. Nu că va exista un al doilea referendum, nu că vom aștepta și vom face um, consultări populare până când vom uh, obține rezultatul pe care ne-l dorim. Nu se poate să oprim uh, rezultatul unui referendum a unor uh, alegeri. Acest lucru ar fi uh, disgrațios și nu ar trebui să facem așa ceva. S-a observat că s-a întâmplat în alte țări, dar nu se va întâmpla așa ceva în Marea Britanie. Mulțumesc, stimate coleg. Vă solicit uh, să nu redeschideți subiectul Brexit aici. Haideți să rămânem la subiectul nostru. Este o uh, solicitare cu caracter general esteemed eh, colleagues. Eh, I am a newcomer here and... Domnul Gretzin, eu uh, sunt nou venit și am o întrebare. Într-adevăr, la început am fost surprins, eu, ca estonian, uh, conservator, uh, profesor, e bine, am fost surprins că sunt singurul care vine să apere o țară importantă, precum Marea Britanie. Mă bucur să fiu al doilea, pentru că predecesorul meu a spus, de fapt, lucrurile la care mă gândeam și eu. Haideți să revenim pentru că eu sunt interesat uh, de Uniunea Europeană mai mult decât de uh, Regatul Unit în această discuție. Am auzit în această sală și în multe alte săli vorbindu-se despre faptul, și două doamne înainte, uh, de ultimul domn au spus același lucru. Uniunea Europeană dorește ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Regatul Unit dorește să rămână în Uniunea Europeană. Atunci vă întreb, cum Dumnezeu s-a putut întâmpla ca Brexitul să se înfăptuiască, respectiv să fie un subiect de discuție în prezent. Știu că a fost uh, Nigel Farage care a uh, păcălit această mare națiune și, da, în fine, s-a ajuns la acest rezultat. Dacă este așa o persoană diabolică și a reușit să facă acest lucru, să lăsăm lucrurile așa. Însă am mai fost surprins de un lucru. Am fost cu adevărat surprins de faptul că Brexitul a rămas unic, pentru că au fost și alte țări care se gândeau în același fel. Nu spun că dacă este acceptat așa ceva sau nu, Italia, ideea de a părăsi Uniunea Europeană. Mă gândesc însă și la un alt lucru. Poate că ar trebui să ne liniștim un pic și să ne întrebăm pe noi înșine, noi, europenii, deputații europeni, cum de s-a putut întâmpla așa ceva? Care a fost vina noastră în toată această chestiune? Ce am făcut noi greșit astfel încât să se întâmple asta? Toate aceste mm, toate aceste văicăreli isterice, cât de îngrozitor este. Ei bine, asta nu ne va duce la un viitor mai bun. Vor fi oameni care vor întreba, și vor spune, am făcut asta greșit. Da, poate că a fost ceva greșit cu zona euro, politica migraționistă, prostească și periculoasă. Chiar dacă, dacă noi înșine vom spune, am făcut greșeli, atunci cred că aș putea să încep să cred că într-o bună zi ne vom opri uh, din a face astfel de greșeli și vom trăi într-o Uniune Europeană mai bună, vom fi prieteni mai bune, vom înțelege mai bine unii cu alții și așa mai departe. Deci a sosit momentul să nu mai criticăm lumea. Poate că noi nu suntem uh, atât de aproape de cei de pe stradă, de cetățeni. Poate nu avem legătura atât de apropiată, poate suntem prea elitiști poate că nu reușim să vedem uh, ce vrea lumea și uh, analizăm doar proiecte intelectuale, dar nu vedem cu adevărat nevoile reale ale oamenilor. Există oameni uh, acolo, pe străzi, ei uh, își doresc locuri de muncă, se tem de anumite lucruri, își doresc o educație bună. Am auzit astăzi despre buna educație. Mă scuzați, când și unde ați văzut ultima oară astfel de modele? Această educație nu se mai găsește nicăieri. A dispărut. Dar dacă nu ne criticăm pe noi cu sinceritate, dacă nu ne întrebăm ce s-a întâmplat astfel încât lucrurile să meargă prost, care este greșeala noastră, atunci Brexitul se va repeta, se va repeta de multe ori. Felicitări britanicilor, oricum. Așadar, haideți să ne facem autocritica. Acesta era, de fapt, mesajul pe care doream să-l transmit. Mulțumesc pentru toate propunerile pe care le-ați făcut. Eu sunt într-o țară a Uniunii Europene și nu-mi doresc uh, niciun alt Brexit, cel puțin nu în ceea ce privește țara din care provin eu. Și uh, vreau să vă spun că nu am auzit astăzi discursuri isterice, ci mai degrabă discursuri uh, convingătoare, pasionale, politica înseamnă și pasiune și au fost discursuri care au legătură cu realitatea um, cetățenilor. Pentru că atunci când vorbim despre sănătate, despre uh, sistemul de sănătate, despre cercetare și inovare, vorbim despre nevoile oamenilor, pentru că sistemul de sănătate este o nevoie importantă a cetățenilor. Așadar, discursurile noastre pot fi cât se poate de concrete, iar eu cred că partenerii noștri de discuție, partenerele noastre de astăzi, uh, pot să interacționeze cu noi, să răspundă la întrebări și să comenteze cu privire la observațiile făcute. Vă rog să rămâneți uh, cât se poate de succinți însă, pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi. Vă mulțumesc însă tuturor pe contru, pentru contribuții, chiar și celor care au vorbit cu multă pasiune în, uh, în numele poporului lor. Vă mulțumesc! Thank you. It's a very interesting... Mulțumesc, a fost o discuție foarte interesantă. Um, aș vrea să revin la Brexit um, și implicațiile sale pentru cercetare și apoi la Brexit în general, pentru că este foarte important să subliniez încă o dată că pentru ca cercetarea să ofere rezultate societății, trebuie să um, fie uh, un domeniu de excelență și pentru aceasta trebuie să fie deschis la atragerea de talente și uh, cooperare. De aceea, Brexitul înseamnă mai mult decât uh, o situație în care toată lumea pierde. Uh, Uh, proiectul de aderare la zona euro uh, sau la moneda euro era cu totul altceva. Cercetarea și uh, situația de win-win este cu atât uh, mai importantă cu cât se poate pierde foarte mult. De aceea sunt de acord cu ceea ce s-a spus înainte, iar dacă am putea să ne întoarcem în timp și să uh, schimbăm Brexitul, respectiv rezultatul referendumului, aceasta ar fi soluția cea mai bună. Dar înțeleg uh, restrângerile și constrângerile politice și de aceea uh, întrebarea este cum putem să minimizăm uh, daunele ca urmare a Brexitului. Trebuie să ținem minte că dorim uh, un nivel de excelență în lumea științei și după Brexit, iar această excelență în știință are nevoie de deschidere către Uniunea Europeană și restul lumii. În ceea ce privește reprezentanții Regatului Unit, obiectivul Regatului Unit ar trebui să fie același și anume să se asigure că excelența în lumea științei uh, există și este dată în Regatul Unit eu uh, sunt dispusă să fac eforturi uh, pentru a obține această situație de win-win și sper să colaborăm în continuare cu Uniunea Europeană pentru a obține aceste rezultate. De asemenea, uh, libera circulație a oamenilor este un alt punct foarte important. Este o condiție sine qua non pentru a obține situația de win-win. Acum, întrebarea este cât este dispus fiecare să plătească pentru a ajunge la această situație în care toată lumea câștigă. Pe lângă aceasta, ar trebui să fim atenți și să nu ne uităm numai la bani, câți bani investesc, câți bani obțin, pentru că cred că ar trebui să gândim și în termen de beneficii generale, avantaje generale pe care ni le oferă cercetarea. Și cred că în direcția aceasta ar trebui să meargă discuția, să obținem valoarea adăugată cea mai mare din uh, această colaborare și din banii investiți. Și uh, o ultimă observație, indiferent de uh, cum se vor desfășura negocierile după Brexit, fie că este vorba despre o țară asociată sau o țară terță. Este foarte important ca Uniunea Europeană să discute despre deschiderea programului cadru către uh, celelalte țări. Nu este vorba așadar numai de relația între UK și Brexit și uh, Uniunea Europeană, ci între Uniunea Europeană și celelalte țări, fie ele asociate, fie ele uh, țări terțe. Președinta, mulțumesc! Mulțumesc și pentru faptul că ați fost foarte succintă și cât se poate declară în mesajul dumneavoastră. Dau cuvântul următoarei vorbitoare. For letting me speak again. Mulțumesc că mi-ați dat uh, posibilitatea să iau cuvântul. Voi fi cât se poate de succintă și asta din diverse motive. Doresc să revin la uh, beneficiari. Pentru noi este foarte important uh, ca programele precum uh, Consiliul uh, European de Cercetare sau alte programe să fie continuate. Și chiar dacă Centrul de Cercetare Europeană, Consiliul de Cercetare Europeană sunt oferite sub formă de grant unei singure persoane, cercetarea în zilele noastre, în majoritatea cazurilor, nu este realizată de o singură persoană aproape întotdeauna este vorba despre un efort de colaborare, un efort colectiv. Dacă este să ne uităm la aceste granturi, persoana care le primește nu este o persoană care se găsește la o universitate dintr-o anumită țară. Aceste persoane sunt parte a unei echipe internaționale, este vorba despre academicieni, doctori, cercetători, studenți și trebuie să nu uităm acest lucru atunci când vorbim de beneficiari unici, monobeneficiari. beneficiari și uh, un alt punct uh, pe care vreau să îl abordez, eu sunt președinta Horizon 2020 și al grupului de consultare Maris Kadovska Curie și chiar dacă nu ține de mandatul nostru, ne gândim la modul în care ar putea ca Horizon Europe să uh, includă și acest program Marie Curie. Sigur că Marie Curie uh, este un proiect uh, de excelență și trebuie să rămână așa, dar trebuie să ne asigurăm că pot fi continuate și acțiuni mai ample prin intermediul acestui program. Europa va fi mai puternică dacă oamenii vor putea circula cu ușurință, vor putea fi mobili în Europa. Și, uh, cum am spus și mai devreme, pentru a fi o situație de win-win, este nevoie ca și Regatul Unit să fie parte participantă. Grație. ultimul intervenție. Mulțumesc, ultima intervenție. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă face ascultată. Sper că mesajul industriei farmaceutice este clar. Avem nevoie de o înțelegere, o relație viitoare cu Uniunea Europeană, pentru că datele toate prezentate ilustrează cât de multă nevoie este ca EU27 și Marea Britania să continue să colaboreze. Toate cele spuse de europarlamentari, sigur, nu sunt din vina dumneavoastră. Dumneavoastră înțelegeți foarte bine această nevoie, înțelegeți ce date vi se prezintă, dar împreună cu asocierea, asociației din Marea Britanică am contactat guvernul britanic încă de mult, le-am spus toate aceste lucruri, dar Brexitul este o acțiune politică. Pare să există multă înțelegere, dar din afară nu pare să fie așa și încă ceva apropo de ce spuse de celelalte europarlamentari britanică. Furma, lanțul de furnizare, sigur că nu e o problemă. Suntem obișnuiți să facem față acestui lanț de furnizare. Totuși, suntem o afacere cu un ciclu de afaceri pe termen lung și vreau să ne asigurăm că totul se transferă la timp și uh, un punct important teoretic este că în, Marea, în Uniunea Europeană cu uh, Marea Britanie înăuntru vorbim despre convergență. Pentru că în ultimii 20, 30, 40 de ani am construit această relație. Când Marea Britanie devine o țară terță, revenim la o situație de divergență și lucrurile stau altfel. Deci, din perspectivă globală, am spus foarte clar că uh, situația de convergență este de dorit pentru noi față de cea de divergență. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să pun o întrebare dacă se poate. Vreți, dacă sunteți amabili, să ne trimiteți și nouă prezentările dumneavoastră. Secretariatul se poate ocupa de acest lucru. n-ar fi foarte utile pentru că le-am putea transmite colegilor. Și nu numai diapozitivele, diapozitivele, dar și prezentarea care se bazează pe acele uh, diapozitive și soluțiile care ar putea fi avute în vedere cât privește uh, problema uh, acțiunilor Maris Sklodowska-Curie în sectorul universitar, poate că ar trebui să vedem uh, în ce se întâmplă în noul program întărit și să vedem în ce măsură putem evita riscul de fragmentare. E vorba de excelență, însă avem nevoie de sinergie pentru că altfel eforturile noastre financiare o să meargă mai degrabă către persoane individuale și nu către sistem. Este o altă chestiune de care am putea discuta în viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Ați spus lucruri foarte interesante, deci putem uh, să mai discutăm și în viitor și vă rugăm să ne trimiteți prezentările ca să le dăm colegilor. Mulțumesc! Mentre le nostre ospiti în timp ce musafirile noastre pleacă. Putem continua. Domnul Carenci trebuia să ne spună ce se întâmplă la trialoguri. Mai avem și uh, punctul domnului Danonato, sectorul electricitate. O să-l rog să ne prezinte ce are de spus. Mulțumesc, uh, doamna președintă pe baza celui de-al treilea trilog, mâine uh, sunt progrese în negocieri și cred că o să avem un rezultat pozitiv mâine la cel de-al treilea trilog. La ora actuală, linia Parlamentului prevede punctul central pentru CERN este o chestiune asupra care am insistat în definiția metodologiei. Consiliul a încercat să pună metodologia sub semnul întrebării. Dialectica dintre Consiliu și Parlament depinde de puterile pe care le uh, deleagă statele membre Europei. Și întotdeauna discuția se axează pe această temă. Apoi, în ce privește centrele de coordonare regionale, RCC, în, cons- în uh, consultarea privind uh, actele delegate și apoi uh, crearea unor modele pentru planurile naționale pentru a putea compara strategiile naționale și a asigura o coerență a analizei a măsurilor de cooperare, măsurilor de compensare, privind principiul care ghidează acest proiect solidaritatea și uh, liniile directoare privind mecanismele și regimurile de compensare. În ansamblu, compromisul nu este mulțumitor pentru că lipsește o trimitere indispensabilă, și anume la obligația de a respecta legislația europeană, obligația în cadrul agendei clima. E important ca aceste centre de coordonare regionale să fie implicate în redactarea planurilor naționale ca să existe coerență între planurile naționale și planurile regionale sunt aspecte care vor face uh, esența uh, uh, dialogurilor informale înainte de trilogul de mâine. N-am ajuns la un acord final cu Consiliu, dar sunt uh, convins că o să ajungem la un rezultat pozitiv și mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că m-au susținut uh, și ajutorul lor a fost extrem de important. Uh, mulțumesc și președintelui Buze care a fost prezent. Mulțumesc uh, pentru acest punct. Dacă nu dorește nimeni să intervină, o să închidem acest punct din ordinea de zi și succes mâine la trialog. Doamnă Petasen, o să ne spună care este situația trilogului, trilogului referit la Agenția de Cooperare între Agențiile de Reglementare din Energie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Foarte succint, pentru că al treilea trialog are loc în seara asta, începe la ora 8. Am avut deja două reuniuni până acum. Nu cred că vom reuși să încheiem discuțiile în seara asta. Probabil uh, vom mai avea nevoie de încă un uh, niște uh, încă un trialog pe 11 decembrie la Strasburg, dar în seara asta sperăm să încheiem o serie din chestiunile rămase în discuție. Și de asemenea o să trebuiască să ne aliniem la rezultatul negocierilor cu uh, regulamentul și directiva pentru piața electricității. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Negocierile acolo nu sunt foarte avansate. Deci facem progrese, sigur, durează mai mult decât credeam noi sau ne-am gândit noi inițial, dar așteptăm uh, trialogul din seara asta și să sperăm că o să facem progrese. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, succes în seara asta la trialog și să sperăm că o să aveți succes și încă un ultim punct, o prezentare pe care o să-l vedem oricum în scris. privind misiunea la Milano pe 19-20 septembrie. Foarte pe scurt, am fost acolo să vedem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat după uh, evenimentele care au avut loc este un centru important de cercetare pentru privind științele vieții. Sunt spitale, sunt centre de cercetare, se va crea un pol de cercetare și uh, dezvoltare. Deci toate acestea ne-au permis să vedem că toate proiectele noastre în domeniul Digital Europe merg în direcția bună. Apoi am fost la Ispra și acolo exista potențial privind uh, luarea deciziilor. Deci informațiile pe care le putem obține din partea acestei organizații sunt importante. Am mai făcut o vizită la sediul uh, Leonardo, acolo unde se construiesc uh, elicopterele de mare tehnicitate, e un punct foarte important pentru Italia. Apoi am fost la sediul uh, reședința regiunii uh, Lombardiei, unde ni s-a explicat cum obțin fondurile europene pentru cercetare și apoi am fost într-o altă vizită într-un fel de centru, un centru de inovare, un fel de pepiniere, un fel de incubator cunoscut de către comisie. Nu știu dacă mai e cineva din partea comisiei aici, dar merită să fie cunoscut pentru că este un incubator care funcționează cu totul și cu totul altfel pentru că folosește în relațiile sale IMM-urile și întreprinderile nou înființate și în același timp sensibilizează întreprinderile din regiune și pregătește proiecte utilizând întreprinzătorii care lucrează deja la, în incubatorul respectiv. Sunt proiecte de sănătate, de eficiență energetică, de dezvoltarea grafenului, deci un mic incubator. Sunt vreo 200 de întreprinderi nou înființate, dar cred că incubatorul acesta are multe de învățat Uh, de la instituțiile europene și are și multe să le arată instituțiilor europene. Colegii care au fost cu noi au fost mulțumiți de această vizită, două zile foarte intense. Am lucrat uh, din zori până seara târziu. N-am făcut turism, dar a fost foarte interesant și vă mulțumesc foarte mult. Reuniunea se încheie, data următoare reuniune va avea loc mâine, mâine la ora 9 o să continuăm discuția și reuniunea uh, comisiei noastre. Împreună cu TRAN, uh, așa este, avem o reuniune comună cu TRAN, dar în altă sală este 3C50. Dar sigur, veți fi anunțați. Mulțumesc pe mâine!